Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Nu sunt foarte mulți deputați prezenți. Microfonul funcționează, spune președintele. Deși nu e foarte multă lume de față, cred că ar trebui să deschidem reuniunea. Avem multe puncte interesante de discutat dar înainte am câteva anunțuri. În primul rând, aș vrea să vă amintesc că această reuniune este transmisă pe internet. Discuțiile sunt înregistrate, deci. În al doilea rând, Vreau să vă spun că procesul verbal al reuniunii din 27 și 28 octombrie v-a fost trimis. Sperăm că nu e nicio problemă, dar cred că domnul Panistorul dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Primul rând, uh, primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi și am o observație aici. Aș vrea să spun că la punctul 8, cel referitor la întrebarea adresată comisiei de către Keith Taylor, Keith Taylor nu prea participă la reuniuni și vreau să vă spun că în dosar există un răspuns din partea comisiei. Toată lumea știe că din partea comisiei s-a primit un răspuns la sfârșitul lui octombrie. Mă întrebam uh, de ce mai spunem, uh, mai avem aici o discuție cu Comisia? Vă rog să scoateți acest punct de pe ordinea de zi. Și la punctul 15 se vorbește despre vizita delegației din Franța. E foarte bine că uh, există această vizită, însă poate ar fi bine să planificăm lucrurile mai bine și în aceste uh, la aceste, în aceste cazuri să știm dinainte. Dacă avem pe ordinea de zi doar astfel de puncte, poate că nu e cazul să avem reuniuni de trei zile, ci doar de o zi. Propunerea mea concret este să renunțăm la punctul 8 de pe ordinea de zi. Ok, eine weitere Wortmeldung dazu. Bitte schön o altă intervenție pe același punct? Da, nu știu dacă punctul 8 ar trebui, în mod normal, să se regăsească pe ordinea de zi. Și nu știu dacă răspunsul dat de comisie este unul adecvat. Este un subiect foarte important pentru Regatul Unit și cred că ar trebui să fie un punct important și pentru Uniunea Europeană. Dacă companii mari cum ar fi Twinings se mută în alte state cu sprijin financiar din partea Uniunii, nu cred că este un lucru uh, acceptabil. După părerea mea, răspunsul dat de Comisie nu este acceptabil și cred că ar trebui să discutăm acest subiect ori la această reuniune, ori să avem altă dată posibilitatea să discutăm cu Comisia domnul Van Nistelrooy. Într-adevăr, așa este, dar întrebarea e ce punem pe ordinea de zi. Sunt foarte multe lucruri la care nu se dă un răspuns în trei săptămâni. Dacă răspunsul este corect sau nu, e o altă problemă. Nu e cazul, după părerea mea, să încărcăm agenda cu întrebări din partea deputaților. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră că această delocalizare uh, cu sprijin financiar din partea UE nu este acceptabilă. Dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că ne încărcăm cu astfel de subiecte ordinea de zi normală. Ok, der punct 8. Bine. Punctul 8. Și eu sunt de acord că nu este, n-a fost o idee foarte bună să punem pe ordinea de zi, însă acestea fiind spuse, sunt de acord cu ce a spus colegul din Regatul Unit. răspunsul scris din partea Comisiei referitor la întrebarea care a fost adresată, dacă s-au folosit sau nu fonduri europene pentru această relocalizare, nu este un răspuns mulțumitor. Deci vom, uh, nu închidem aici acest punct, vom mai discuta despre el Însă, din uh, punctul de vedere al uh, ședinței de astăzi, ordinea de zi este foarte încărcată, așa că scoatem acest punct de pe ea. Dacă nu mai sunt, uh, dacă nu sunt obiecții împotriva acestei propuneri, sigur. Bine, acum să vedem ce facem cu punctul 15. Am fost și eu surprins să văd că s-a pus acest punct pe ordinea de zi. Însă, domnule Fanisterol, înțeleg că nu insistați să scoatem acest punct. Persoanele acestea au fost invitate, sunt deja aici. Nu putem să-i lăsăm cu buza umflată. Data viitoare vom avea grijă să vă informăm din timp. Mulțumesc, trecem mai departe. La următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 3, comunicări ale președintelui. sau, mai bine spus, anunțurile, doamne, comunicările doamnei Hübner. Mi se spune că doamna Hübner ne va face o prezentare de îndată ce sosește. Așa că vă propun să trecem acum la punctul 4. Sunt uh, mai mulți deputați care s-au pregătit pentru acest subiect, integrarea socială și economică a romilor în Europa. Așa că aș vrea să-i dau cuvântul raportorului să ne prezinte proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez încă o dată cât de importantă este o abordare europeană pentru minoritatea romă. Aproximativ 12 milioane de persoane de etnie rome, romă trăiesc în Europa și au un stil de viață special. Un număr mare de romi trăiesc în condiții de sărăcie sau în condiții de excluziune socială și economică. În Europa sunt politicieni care abuzează de situația romilor uh, pentru a-și uh, atinge scopurile populiste. Trăim într-o Europa fără frontiere și sunt convins că nu mai putem vorbi despre soluții strict naționale. De aceea sper ca măsurile pe plan european să fie sincronizate cu cele pe plan național și să se încerce rezolvarea problemelor romilor pe plan european. Am propuneri concrete în acest sens și salut alte idei din partea dumneavoastră. Legat de locuințe. În 2010, Uniunea Europeană a extins programele de intervenții pentru locuințe, pentru reabilitarea locuințelor pentru comunitățile marginalizate. Statele membre pot uh, revizui programele operaționale și pot stabili priorități de investiții din uh, Fondul European Regional. Din păcate, până acum statele membre nu au profitat de această posibilitate. Trebuie să ne întrebăm de ce și dacă statele membre și Comisia sunt convinsă că aceste măsuri sunt necesare. Trebuie să mai discutăm acest subiect. Avem șansa de a completa eforturile autorităților, autorităților naționale pentru incluziune socială a grupurilor vulnerabile. Sigur că se pot face foarte multe lucruri. Evaluare nevoilor, ameliorarea infrastructurii, sistemelor de comunicații și așa mai departe. Însă, pentru a fi eficienți și pentru a învăța omul să pescuiască, nu să-i dai, nu să-i dăm pești, este foarte important să ne ocupăm de educație și de asigurarea de locuri de muncă, de găsirea de locuri de muncă de către mediatorii specializați în acest sens. Am primit scrisori din partea romilor și din partea organizațiilor de romi, prin care ni se solicită să nu-i mai tratăm strict ca grupuri vulnerabile. Cred că într-o zi toate dezideratele noastre vor deveni realitate, dar pentru asta trebuie să ne asigurăm că există mecanisme adecvate la nivel european pentru a garanta accesul la educație, la locuri de muncă și la servicii publice. Sunt convins că discriminarea pozitivă, în mod limitat, are și un rol de jucat. Acceptarea socială a romilor nu este doar o responsabilitate morală, ci și o necesitate economică. Nu există nicio alternativă pentru integrarea completă a romilor. Toată, toată lumea și cetățenii și întreprinderile și autoritățile au de câștigat din crearea unor locuri de muncă mai bune. Integrarea trebuie să funcționeze în ambele sensuri și să fie o voință și din partea minorității rome, dar și din partea majorității. Această integrare este o prioritate pentru președinția maghiară în contextul strategiei 2020. Criza financiară a intensificat problemele de discriminare, de sărăcie și consecințele acestora. Probleme care duc la excluziunea socială. Ar trebui să ne orientăm măsurile către educație, către școlarizare, asta pentru că pentru orice fată de etnie romă care stă un an în plus la școală, asta înseamnă că amână cu cel puțin un an o maternitate de timpurie. Prezent. Sper să primesc mai multe sugestii din partea dumneavoastră pentru o coordonare a măsurilor la nivel european și național de, în scopul unei integrări mai bune a romilor în Europa. în, poate știți, raportul nostru din propria inițiativă ar trebui să fie folosit ca un proiect pentru măsurile preconizate și planul de acțiune preconizat de președinția maghiară, urmând o propunere legislativă în 2011. Mulțumesc pentru atenție. Ja, herzlichen Dank, Herr Kovacic. Das ist Mulțumim foarte mult, domnule Kovacek. Este o problemă foarte delicată, iar Europa ar trebui să descopere potențialele soluții pentru a rezolva această problemă. Da, vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru viziunea sa asupra lucrurilor. Cred că este un text bun, un uh, aviz bun, care rămâne în sfera politicilor regionale și a instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Sunt de acord cu abordarea sa, însă aș dori un ton puțin mai incisiv în ceea ce privește Comisia și guvernele statelor membre. Să vă dau un exemplu. La punctul 4, ce se spune la punctul 4? După cum știți, la începutul acestui an am adoptat un regulament în ceea ce privește populațiile, categoriile de populație vulnerabile și împreună cu colegii noștri am pus o serie de întrebări înainte de uh, vara trecută. Am primit răspunsuri la unele dintre ele, la altele nu dar uh, pornind de la conținutul acestor întrebări și răspunsuri, uh, contextul arată că până acum nu au fost modificate programele politice existente, nu s-a folosit niciunul dintre programele disponibile în statele membre, 0% dintre fonduri, iar Comisia a decis să prezinte un anumit număr de idei pentru utilizarea fondurilor europene. Trebuie să vedem în ce măsură sunt aceste fonduri utilizate. Suntem practic la sfârșitul anului, ne dăm seama că 2010-2011 sunt ani pierduți din acest punct de vedere și mă îngrijorează foarte mult faptul că nu se pune presiune asupra guvernelor naționale și a statelor membre să utilizeze aceste fonduri. Vizita comisiei noastre regi în România, de exemplu, arată că există comunități și uh, primari care fac eforturi într-adevăr mai ales în ceea ce privește uh, școlarizarea și locuințele uh, și locurile de muncă pentru romi. Mai uh, se, se întâmplă așa destul de multe lucruri bune la fața locului, însă nu suficiente. Suntem în măsură să încurajăm și alte orașe și regiuni să folosească astfel de metode. Știm că în România doar 10% dintre fonduri sunt utilizate din cauza formalităților uh, birocratice. Ni se spune că s-au făcut uh, studii, dar asta nu este suficient. După părerea noastră, ar trebui să existe o atitudine uh, mult mai incisivă care să pună accentul pe comunicarea între Comisie și statele membre. Știm că romii au devenit sedentari în proporție de 90%. Ei trăiesc în localități pe care le putem ajuta și asta ar trebui să facem. Trebuie să utilizăm însă mijloacele de care dispunem. Și nu am făcut asta. Cred că trebuie să facem o propunere de utilizare corectă a cofinanțării. Dacă acest, uh, această cofinanțare nu servește la nimic, măcar să avem curajul să o spunem. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru efortul său. E adevărat că țara mea a fost confruntată recent cu această problemă și sunt bucuros că problema integrării romilor face obiectul unei uh, reflexii pe plan european. E necesară, într-adevăr, o acțiune la nivel european pentru rezolvarea acestei probleme. Fondul uh, European pentru Dezvoltare Regională poate uh, finanța programe de uh, construcție de locuințe pentru romi, într-adevăr, cum a spunea domnul Van Nistelrooy, și aceste fonduri ar trebui utilizate, de aceea trebuie să încurajăm prietenii din România să se folosească de banii din acest fond. În același timp, politicile de sedentarizare sistematică a romilor nu se uh, pot concentra decât asupra unei părți, asupra acest, uh, unei părți din această uh, populație, pentru că uh, caracterul nomad este uh, intrinsec, uh, iar integrarea romilor nu depinde întotdeauna de sedentarizare. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai important în administrarea deplasării populațiilor uh, rome fără să aducă atingere drepturilor uh, uh, la libera circulație și și regulilor uh, comunitare. Cred că trebuie găsit un echilibru din acest punct de vedere. Și trebuie să evităm de asemenea caricaturizarea acestui fenomen. Iată, domnule președinte, ce am avut de spus. Mulțumesc! Ja, danke schön für diese Wortmeldung. Dann hat... Mulțumesc, Bernard. Doamna Sanchez Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. N-am să revin la ceea ce au spus colegii mei, aș vrea doar uh, ca pe subiectul evocat de domnul Van Nistelrooy, e vorba de fondurile pe care le avem la dispoziție în ziua de azi și care nu sunt utilizate. Aceasta este o constatare uh, gravă pentru că noi îi punem la dispoziție sume importante, mai ales pentru locuințe, dar și pentru uh, educație, cultură, locuri de muncă prin Fondul Social European și cred că am putea să mobilizăm mijloace pentru a analiza de ce nu se folosesc aceste mijloace. E un subiect care trebuie și el, eh, mai e un subiect eh, care trebuie abordat și acela al informației, al comunicării. Numeroase autorități locale mm, care intervin în eh, acest domeniu în toate țările, în Franța, în România, în Ungaria, în Bulgaria, este cazul care investesc în uh, aceste sisteme de informație <clears throat> trebuie sensibilizate la faptul că pot cere fonduri europene, pot uh, elabora proiecte, suntem aici pentru a-i ajuta, iar statele membre trebuie să joace un uh, rol în punerea în aplicare a acestor proiecte. În prezent aceste lucruri nu se întâmplă și de aceea trebuie să ne informăm, partenerii trebuie să încurajăm statele membre să acceseze aceste fonduri. Trebuie să punem în contact partenerii și să-i uh, încurajăm să elaboreze platforme de comunicare și de informație care în uh, ziua de astăzi, chiar dacă există, sunt uh, utilizate sub capacitate. Mulțumesc! Mulțumim uh, și noi. Domnul Matula are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug și eu câteva idei legate de problema romă și în România, dar nu numai și sigur uh, legate și de cele văzute în vizita delegației regii în România, în regiunea vest în special, uh, timp în care s-au văzut și obiective pentru populația Roma, proiecte pentru populația Roma. Sigur, aș porni de la o întrebare care este valabilă și la noi în România. De ce nu știm astăzi exact sau cu exactitate numărul total al populației romă, pentru că avem cifre care oscilează, care variază cu milioane de uh, membri. Eu consider, din experiența care o avem în regiunea vest, că acest lucru nu este posibil tocmai datorită dorinței de integrare a romilor. Nu trebuie să neglijăm acest aspect. Romii doresc să fie integrați și, de regulă, cei care sunt integrați de foarte multe ori nu se mai declară rom. Rămâne, consider această întrebare, de ce nu se declară rom? Pentru că, repet, doresc să fie membri cu drepturi egale cu toți ceilalți cetățeni ai țării noastre, respectiv ai Uniunii Europene. Uh, să nu uităm un al doilea lucru. Și la noi în România, marea majoritate a populației Roma este stabilă deci sunt acei 90%, poate chiar mai mult sau mai puțin, de romi sedentari. Uh, o mică parte, un procent, 2%, 5%, 10% dacă doriți, sunt cei nomazi și iarăși o mică parte doar din aceștia sunt cei care comit de regulă nu infracțiuni. Pentru că statisticile din România arată că infracțiunile nu sunt comise de romi, ci romii de regulă comit delicvențe. Este mica delicvență. Bun, un pas înainte. Sigur că și noi suntem pe calea în care am, am finalizat proiecte pentru populația romă. Personal consider că soluția pentru populația romă este educație, muncă, coroborat cu locuințe decente. Este cea mai bună soluție legat de utilizarea fondurilor aici sunt perfect de acord că trebuie un efort sporit în ceea ce înseamnă nu numai utilizarea fondurilor dar i reducerea birocraiei în ceea ce privete accesarea fondurilor pentru populaia romă pentru că a fost de exemplu văzut un proiect în care un primar din regiunea de vest din românia a construit peste 280 de locuine deci putem spune locuine pentru o mie de uh, oameni, de cetăeni populație defavorizată, din fonduri proprii, de la bugetul local. Repet, peste 280 de locuințe de la bugetul local, evitând birocrația pe fondurile comunitare. Și este un primar care are experiena derulării a numeroase proiecte cu fonduri europene. deci repet acest, simplificarea în continuare pe acest segment a utilizării fondurilor pentru proiecte pentru populaia romă este obligatorie normal până la limita în care mecanismul de verificare i control trebuie să se deruleze corespunzător uh, ar fi multe de spus dar iarăi legat de integrare populaia romă de regulă în regiunea pe care o reprezint lucrează fără nicio problemă. am vizionat am văzut multinaionale companii multinaionale în care sunt sute de cetăeni romi. un exemplu concret din patru zero de angajai peste șapte sute erau cetăeni romi i dacă ar mai fi disponibili ar fi angajai fără nicio problemă. închei cu această idee pentru că revin consider că integrare înseamnă eforturi spre educaie spre locuri de muncă i locuine decente coroborat cu simplificare a tot ce înseamnă proceduri pentru accesare fonduri comunitare în acest segment în acest domeniu. Bravo. Yes, bravo. Ja, danke, Herr Matula. Dann hat Frau Smolkova. Mulțumim, domnul mm, Matula. Doamna Smolkova. Mulțumesc, domnule președinte. Acum vreo două luni din uh, grupul uh, nostru politic social-democrat, uh, câțiva membri, cinci membri au vizitat Slovacia. Se știe că aici există un număr mare de romi și există o serie de probleme. La Cosiță, de exemplu, este o concentrare foarte mare de populație romă am vizitat uh, câteva sate din regiune unde s-au obținut rezultate, unde în ultimii cinci ani populația romă a fost uh, integrată în societate și trebuie să mă declar de acord aici cu colegul meu în ceea ce privește cofinanțarea fondurile europene trebuie coordonate cumva și gestionate mai bine, se simte mm, de asemenea nevoia de a pune presiune pe guvernele naționale pentru a le convinge să transfere competențele în această privință către autoritățile locale, pentru că s-a uh, observat că în acele orașe și sate în care Uh, primarii și autoritățile locale se implică mai mult, nu există probleme. Pe parcursul ultimilor 5 uh, ani uh, în aceste comunități s-au construit case, copiii merg la școală, Există și uh, programe extrașcolare pentru copiii romi. Iar uh, aici uh, oamenii nici măcar nu mai știu că a existat o problemă a populației Roma. Sigur că există și zone în care numărul acestor persoane este mult mai mare și aici eforturile <clears throat> trebuie concentrate pe locuințe, pe educația copiilor, pe uh, calificări pentru locuri de muncă și așa mai departe. Aceasta este o posibilitate, dar acest lucru este posibil numai atunci când competența și fondurile se află la îndemâna autorităților locale. Vă mulțumesc!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 ne gândim la experiența acumulată, este foarte important ca copiii Roma să fie educați încă de la uh, nivel preșcolar. Uh, but there is a uh, Czech cabin and uh, I think it could, could be in Czech. Takže zkusím to ještě jednou, ještě jednou ve svém vlastním jazyce. Máte překlad? Haideți să încercăm din nou. Se pare că canalul de limbă cehă nu este cum ar trebui. Bun. Se pare că s-a rezolvat. O condiție importantă pentru integrarea romilor în societate este uh, faptul că copiii romi merg la grădiniță. Eu sunt ceh din regiunea Dolmit și pot să vă spun că timp de 10 ani am beneficiat de pe urmă unui program foarte bun. Am înființat creșe pentru copiii romi. Acolo copiii uh, învață în limba cehă. Iar problema este că romii care merg direct la școală nu știu destul de bine limba cehă încât să se poată integra. Asta e problema. Și probabil și din această cauză comportamentul lor diferă față de restul copiilor. Iată de ce instruirea preșcolară a copiilor, începând cu un an sau cu doi ani, dă rezultate foarte bune pentru că dacă ei merg deja la grădiniță, se vor putea integra mult mai bine mai târziu. Vor putea să se integreze apoi la școala primară și în uh, gimnaziu. Problema majoră a romilor este faptul că ei nu sunt instruiți, nu merg la școală. Societatea este datoare să rezolve această dificultate. Odată ce ei au un nivel de pregătire școlară, își vor putea continua studiile, vor putea să facă liceul, de ce nu chiar facultatea, și apoi se vor putea integra pe piața muncii. Mulți romi nu găsesc un loc de muncă din cauza că nu au o calificare profesională. Mulțumim, mulțumim pentru această intervenție, spune președintele. Urmează doamna Dăncilă. În primul rând, aș vrea să felicit raportorul pentru abordarea pe care a avut-o în expunerea dumnealui, lucruri care afectează romii din uh, diferitele țări de pe teritoriul Uniunii Europene. Este clar că romii continuă să fie una dintre cele mai dezavantajate minorități din întreaga Europa este clar că sunt răspândii pe întreg teritoriul uniunii europene de aceea consider că este o problemă comună care trebuie tratată prin probleme abordate în mod comun de către toate statele. bineîneles că o responsabilitate mare revine guvernelor naionale în aplicarea uh, în aplicarea normelor care fac ca această categorie socială această etnie să fie defavorizată. Este uh, clar că avem nevoie de politici care să fie complete pentru a realiza un impact sistemic maxim în reducerea diferenței dintre romi și ceilalți cetățeni în toate domeniile și a accentua aici educația, ocuparea forței de muncă, uh, uh, locuințele și, bineînțeles, sănătatea consider că uniunea europeană cât i statele membre trebuie să continue evaluarea politicilor lor relative referitoare la romi pentru că dacă în unele regiuni aa cum spunea colegul meu impactul aplicării acestor politici a avut rezultate sunt încă multe regiuni care se confruntă cu probleme în ceea ce privete această minoritate de aceea cred ca i antevorbitorii mei că un accent uh, mare trebuie pus pe educaie pe aspectul imobiliar i pe integrarea acestei categorii defavorizate din uniunea europeană. Mulțumim. Dăm, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Foarte pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt director pentru egalitate la DG Employment, adică ocuparea forței de muncă și am aici colegi de la Fondul Social European și de la DG Regio. Ceea ce arată, cred eu, uh, setul foarte larg de instrumente de politică pe care le folosim pentru a combate excluziunea socială. Să vă spun ce a făcut Comisia până acum. Mai întâi, atât Comisia cât și miniștrii din Consiliul Uniunii Europene au recunoscut că incluziunea romilor reprezintă o responsabilitate comună a Uniunii și a statelor membre și că trebuie să acționăm cu fermitate și să folosim politici care să dea rezultate. Acum, desigur, populația romă este o populație eterogenă. Aici uh, includem uh, țigani, uh, nomazi, uh, și uh, tot felul de alte denumiri. În general, uh, romii reprezintă cea mai marginalizată minoritate etnică din Uniunea Europeană. Și așa cum spunea și un coleg mai devreme, nu avem cifre exacte pentru populația romă, nu știm cât sunt ei de fapt. Chiar dacă am încercat să îi numărăm, cu siguranță că din vari motive ei nu s-ar declara romi la un recensământ. Deci suntem conștienți de faptul că ei sunt marginalizați. Acest lucru înseamnă că există costuri individuale majore, dar și costuri pentru societate. Dar cred că Uniunea Europeană ar avea aici de profitat de oportunitate economică majoră dacă ar reuși să îi integreze mai bine pe romi. Și acest lucru a apărut într-un raport al Băncii Mondiale. În 2008, Comisia Europeană a evaluat toate instrumentele disponibile statelor membre pentru a sprijini incluziunea romilor, inclusiv fondurile. Și a ajuns la concluzie care a fost susținută de Consiliul de Ministri, anume că la nivelul Uniunii Europene avem instrumente necesare, însă ele nu sunt folosite suficient de bine la nivel național și subnațional. Iar acest lucru este valabil în special pentru fondurile structurale. Pentru ca statele membre și municipalitățile se poată folosi fondurile, Comisia a avut mai multe inițiative, am avut uh, evenimente la nivel înalt, anul trecut în Ungaria, anul acesta în România, urmează Slovacia și Bulgaria. Am uh, produs o, o politică specifică destinată incluziunii romilor, în care am spus că trebuie să ne asigurăm că posibilitățile permise prin Fondul Social European de construire de locuințe și așa mai departe sunt perfect utilizate. Acestea pot să ne ajute să creăm locuri de muncă, să îi trimitem pe rom la școală și așa mai departe. Acum, Comisia examinează îndeaproape modul în care statele membre au folosit uh, fondurile structurale. Analizăm, deci, uh, aceste rezultate și Comisia va primi un prim raport de la grupul de lucru privind populația romă mai târziu în cursul acestui an. În aprilie 2011, Comisia va da publicității o comunicare cu privire la un cadru comunitar de integrare a romilor. Și apoi, pentru strategia 2020, avem iarăși câteva obiective, um, precum uh, împiedicarea abandonului școlar, reducerea sărăciei și așa mai departe. Vrem să încurajăm statele membre să includă uh, integrarea rolurilor în strategiile lor naționale și să mobilizeze fondurile structurale în acest scop. Comisia Europeană face propuneri care să permită o mai bună utilizare a fondurilor în această perioadă și în următoarea perioadă de programare. Raportorul a menționat acel raport privind progresul și a spus că trebuie să continuăm să combatem discriminarea. E bine, eu nu știu care va fi uh, decizia Comisiei pentru următoarea perioadă de programare, însă noi ne concentrăm eforturile în această direcție și mulțumesc raportorului pentru raportul său. Mulțumim, doamnă Paiken, spune președinta. Domnule Covacev, doriți să mai adăugați ceva? Concluzii, poate? Domnul Covacev. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții și pentru ideile exprimate. Este clar că romii sunt o populație eterogenă și că nu există o soluție universală. Însă nu mă bucur să aud uh, faptul că nu există sincronizare sau nu există un nivel similar de înțelegere în, la toți actorii. Mă refer la președinția ungară, la Parlament, la statele naționale și la Comisie. În ultimii 20 de ani am tot auzit vorbindu-se despre planuri de acțiune, despre strategii, despre decada de incluziunea romilor și despre buna voință a politicienilor, însă nu prea s-au văzut rezultate. Eu sper că această nouă încercare pe care o facem noi să nu se soldeze cu rezultate la fel de slabe, ci să găsim o modalitate eficientă pentru a sprijini incluziunea romilor. Trebuie să fim pragmatici și nu birocratici. Așa cum a spus domnul Matula, avem nevoie de simplificare. Eu sunt pentru simplificare. Trebuie să facilităm intervenția Uniunii Europene, în special în ce privește construirea de locuințe și dacă avem nevoie de finanțare 100%, atunci ar trebui să permitem acest lucru cel puțin la început. În ce privește uh, ce a spus uh, colega din Cehia, și uh, preșcolarizarea copiilor romi, mi se pare că acest lucru este o idee foarte bună. Trebuie să îi integrăm pe copii, trebuie ca ei să poată să se exprime în aceeași limbă cu majoritatea Însă, așa cum spuneam și mai devreme, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fie bunăvoință de ambele părți, din partea minorității și a majorității. Din nou, țin să vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră, stimați colegi. N-am inventat noi apa caldă, într-adevăr. Se, se știe de multă vreme că e nevoie de educație despre locuri de muncă decente, despre locuințe, însă cum vom uh, reuși să facem aceste lucruri, cum le vom înfăptui, nu știu, ne trebuie probabil o coordonare din partea tuturor instituțiilor implicate. Mulțumim. Președinta, mulțumim foarte mult. Cred că schimbul de vedere a fost uh, foarte util și această problematică devine una tot mai importantă în dezbaterile pe care le ținem în acest for. Mai trebuie să decidem care este termenul de depunere a amendamentelor. Se creează o microfonie din motive necunoscute. Ne cerem scuze. Așadar, termenul de amendare este 8 decembrie, ora 6 după masă. Votul în Comisia Regii va fi în reuniunea din ianuarie. Mulțumim încă o dată tuturor, mulțumim Comisiei Europene. Trecem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem un alt schimb de opinii cu un alt reprezentant al Comisiei Europene. Este vorba de domnul Michel Landabaso, șeful unității coordonare tematică inovare de la DG Regio Comisiei Europene. Dumnealui ne va prezenta o comunicare cu privire la contribuția politicii de coeziune la o creștere inteligentă. Comunicarea a fost adoptată de comisie la începutul lunii octombrie. Domnule Michel Landabaso, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc și pentru invitație. Vreau să vă prezint principalele obiective ale comunicatului Comisiei și am să le ilustrez cu exemple ale măsurilor și acțiunilor concrete pe care le finanțăm. În primul rând vreau să spun că acest comunicat este important pentru că a fost semnat de patru comisari, cei patru comisari de profil în care acționează în domeniul inovării, în același timp cu inițiativa cheie în domeniul inovării. Este pentru prima dată când această inițiativă uh, a fost uh, convenită în același timp cu strategia de la Lisabona. Se transmite mesajul convergenței în domeniul acesta și există dorința unei coordonări suplimentare în domeniul acesta. În comunicarea Comisiei se arată care trebuie și poate să fie politica noastră de comunicare, faptul că perspectiva regională și implicarea autorităților locale și regionale sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia UE 2020 și pentru a se îmbunătăți guvernarea care poate lipsea în inițiativele anterioare cum ar fi strategia de la Lisabona. Această comunicare dorește și să aducă orientare practică, instrumente, idei referitoare la folosirea eficientă a fondurilor. din uh, politica de coeziune spre domeniul inovării. Se oferă deci orientare cu privire la modul în care se pot folosi banii. Al treilea obiectiv al comunicării este să se prezinte, să se vândă, practic, conceptul strategiilor de specializare inteligente. Dacă ar fi să facem un rezumat al concluziilor acestei comunicări, acestea ar fi cele trei cuvinte. Strategii inteligente pentru a se folosi politicile de coeziune în sensul inovării. În fine, această comunicare poate fi considerată un pas important în direcția unificării celor patru fluxuri de finanțare. Este important să notăm faptul că inovarea a fost recunoscută de curând ca fiind un ingredient esențial pentru orice demers de dezvoltare economică în regiuni și în statele membre. După cum vedeți pe ecran, într-un raport OCD recent se arată că politicile publice sunt considerate utile în acest domeniu pentru a rezolva problemele de pe piață și pentru a promova inovarea în întregul teritoriu nu doar în uh, orașele mari, ci în toate regiunile. Haideți să vedem care sunt obiectivele esențiale prezentate în comunicare, apoi vom trece la abordarea practică. În primul rând, comunicarea are obiectivul, este orientată către condițiile cadru care vor fi negociate în programele naționale de reformă care urmează. Al doilea obiectiv, sau în al doilea rând, comunicarea nu vorbește despre cercetare propriu-zisă, ci despre inovare în sens larg. Sistemele de inovare regionale, interacțiunea între sectorul public și cel privat, între universități, centre de cercetare și așa mai departe. Se vorbește despre parteneriate public-private și despre un concept care trece dincolo de tehnologie, care se referă la metode noi de organizare a producției, la servicii de inovare și așa mai departe, după cum vă voi spune imediat. Conceptul interacțiunii al parteneriatelor public-private este esențial. pentru această comunicare. Este important să înțelegem această comunicare în sensul că pentru prima dată politica europeană de coeziune dedică un sfert din bugetul său promovării inovării, adică aproape 86 de miliarde de euro, ce pot fi folosiți pentru promovarea inovării. Din acești bani, două treimi încă nu au fost atribuiți. Sunt sume care trebuie alocate diferitelor programe de către guverne și autorități naționale. Acum trebuie să venim cu orientări, cu idei pentru ca acești bani să fie folosiți eficient. În fine, un obiectiv esențial al comunicării este evitarea dublării eforturilor. Nu vrem să copiem un centru de biotehnologie în fiecare regiune. Nu vrem să avem uh, un Silicon Valley în fiecare regiune. Nu există soluții universale. Fiecare regiune trebuie să-și găsească propriile mecanisme, propriile soluții. Noi nu venim cu rețete, ci metode. Cu metode, cu procese, știm foarte bine că fiecare regiune are o situație proprie și de la această situație trebuie să se plece pentru a se configura o strategie proprie de promovare a inovării. De aceea am citat aici ceva ce a spus de curând un consilier din administrația Obama. Și anume că inovarea nu poate fi dictată, ci poate fi cultivată. Aceasta este abordarea pe care o folosim și noi. Problema, întrebarea esențială este dacă inovarea este relevantă pentru dezvoltarea economică a regiunilor, dacă ea se leagă direct de creșterea regională. Răspunsul este da. politica de coeziune, politica regională europeană nu și schimbă obiectivele pentru a îmbrățișa obiective sectoriale. Nu, inovarea este în centrul politicii europene de dezvoltare regională, pentru că inovarea este o condiție sine qua non pentru ca întreprinderile europene să facă față concurenței globale. Aici aveți uh, o reprezentare grafică a datelor recente din toate regiunile Europei și vedeți care este corelația între uh, creșterea regională și inovare. Poate vă întrebați ce a fost mai întâi, oul sau găina. Putem să discutăm, sigur, despre acest lucru. Dar din literatura de specialitate reiese clar, ca și din experiență, că inovarea este un element esențial pentru dezvoltarea economică. Și nu avem nevoie doar de drumuri uh, și de infra infrastructură fizică în regiunile defavorizate. Avem nevoie acolo și de inovare care se, dezvolt, se va dezvolta în timp odată cu regiunea respectivă. În fine, vreau să vă arăt o hartă de pe care, din care veți vedea cum a evoluat politica europeană regională. De ce cu un pachet financiar mult mai mic în, la începutul anilor 90, acest, uh, erau dedicați doar 4% din buget promovării inovării. În prezent, 25% merg în această direcție. A crescut, deci, foarte mult contribuția atât absolut cât și relativ pentru politicile de inovare în cadrul politicilor de dezvoltare regională. Și se pot trage de aici multe concluzii, însă una este deosebit de importantă, faptul că autoritățile naționale și regionale, și să nu uităm că peste jumătate din fondurile, din Fondul European de Dezvoltare Regională ajunge la guvernul statelor membre, care trebuie să dezvolte noi strategii, noi inițiative pentru a asigura investițiile în acest domeniu, un domeniu dificil. Nu e vorba de construirea de drumuri și de deschiderea de șosele, ci de deschiderea minților spre idei noi. Dacă ne uităm la potențialul regional al Europei, vedem că politica noastră se încadrează în regiunile colorate mai deschis. Acolo este nevoie de aceste politici, pentru că acolo se cheltuiește mai puțin sau acolo politicile noastre ar avea un impact mult mai mare. Din cele mai recente date, dintr-un studiu privind inovarea, puteți vedea că jumătate din întreprinderile europene se consideră inovatoare, adică au introdus procese sau servicii îmbunătățite în ultima perioadă și doar o treime dintre întreprinderi fac acest lucru cooperând și cu alte întreprinderi, furnizori, clienți, chiar concurenți, dar și universități, centre de cercetare și așa mai departe. În acest context complicat, trebuie să ne proiectăm politicile și trebuie să ajutăm autoritățile centrale și regionale, poate și prin intermediul acestei comunicări, să facă acest lucru. Voi încheia prezentarea comunicării cu recomandările incluse în ea. Să vă dau câteva exemple. În primul rând, trebuie să avem mai multe sinergii între programul în cadru, programul de inovare comunitară și programele Fondului European de Dezvoltare Regională în domeniul inovării. Și putem face acest lucru fără să intrăm în concurență unii cu alții. Este nevoie firește de studii de calitate și sunt multe aglomerări în multe regiuni. În uh, mai puțin de 30 de regiuni sunt uh, concentrate mai mult de jumătate din uh, blocurile de muncă la nivel înalt pe plan tehnologic. Trebuie să ajutăm IMM-urile din toate regiunile și prin inovare să facă față obiectivului de a supraviețui în această economie. Inovarea este importantă aici, o inovare pas cu pas bazată pe adaptarea noilor tehnologii. Deci programul cadru și politicile regionale pot fi utilizate împreună de autoritățile regionale și la nivel regional. Trebuie să acordăm mult mai multă atenție părții financiare. Să existe mai mult capital de risc, mai multe garanții. Politica europeană regională în prezent se bazează pe subvenții. Asta ne spun asociațiile uh, că trebuie să se miște lucrurile mai mult în uh, direcția unor artificii financiare. Guvernele folosesc destul de puțin din ce ar avea la dispoziție. Există, într-adevăr, programe de cooperare transnaționale dedicate, însă există și multe posibilități de cooperare interregională care trebuie folosite. Insistăm ca în contextul achizițiilor publice să se promoveze inovarea. Spunem celor de la nivel regional să folosească sisteme de evaluare interpares cu expertiză națională și internațională. Trebuie folosite politicile existente în uh, feluri noi și trebuie să se profite mai mult de posibilitatea de a învăța la nivelul regiunilor în toată Europa. Pentru ca această comunicare să fie utilă, am spus că sunt mai multe domenii la care ar trebui să se gândească orice autoritate regională sau națională. Nu e ceva obligatoriu. Dar în momentul în care se gândesc la strategiile de specializare inteligente, despre care vă voi spune mai multe în câteva minute, se începe de la așa numitele clustere sau conglomerate, care sunt cunoscute în literatura de specialitate, nu e nimic nou. Ce este nou este consultanța adusă de specialiști care spun că aceste clasări ar trebui să se bazeze pe excelență și să aducă, să implice mai multă colaborare în contextul global. We, in the slides that you cannot see, I don't know why, um, you will see how we are tackling these veți vedea cum tratăm această problemă printr-un număr de exemple de astfel eh, de conglomerate care există deja și care produc eh, și am eh, produs chiar <clears throat> ghiduri metodologice în legătură cu felul în care aceste conglomerate se construiesc fiind inspirați de către activitatea Asociației Guvernatorilor din Statele Unite, folosind chiar același expert care ne-a ajutat să implementăm conceptele acestea în regiunile noastre. Pentru ce sunt importante aceste conglomerate? 40% dintre angajați uh, angajații din producție sunt uh, concentrați în aceste conglomerate. Și iată acum uh, recomandările făcute de acest grup de experți uh, la nivel înalt, care pune accent pe orientarea către o economie globală. Iată <clears throat> o altă recomandare. O un mediu de afaceri uh, prietenos față de inovare în uh, cadrul uh, IMM-urilor. Aici, cu fonduri europene, de exemplu în Portugalia, s-a observat că uh, s-a uh, reușit multiplicarea numărului de brevete uh, de 5-6 ori în uh, ultimii ani. În uh, Limburg, Olanda, s-a elaborat un uh, plan tehnologic uh, de dezvoltare care a fost apoi adoptat de mai multe regiuni și ceea ce e foarte interesant este că politicile, așa cum se spune în citat, ar trebui să fie o combinație inteligentă de cercetare și promovare a inovației de acceptarea noilor uh, tehnologii, a tehnologiilor generice, iar aici imm urile se pot uh, mișca mai repede, pot fi mai flexibile. Apoi uh, trebuie să avem în vedere și să ne concentrăm foarte atent pe metodele de finanțare Și uh, o altă idee importantă, uh, nu numai uh, învățarea pe tot parcursul vieții, dar și colaborarea cu universitățile. Această uh, bursă pe care o vedeți aici a prințului de uh, Wales în Marea Britanie încurajează inovația sprijinită de universități locale. În acest fel, paradoxal, uh, universități uh, locale se deschid, uh, capătă o deschidere internațională. Să nu uităm de rolul incubatoarelor. Digi Enterprise și Digi Regio au uh, elaborat un ghid uh, metodologic bazat pe 25 de ani de experiență în uh, dezvoltarea de incubatoare de afaceri. Încurajăm guvernele să încurajeze la rândul lor industriile creative și culturale, să promoveze valoarea și avem foarte multe exemple finanțate în diverse regiuni care a demonstrează succesul acestor abordări. Și nu în ultimul rând se vorbește despre agenda digitală, despre utilizarea internetului ca modalitate de a uh, iriga, dacă vreți să spunem așa, un teritoriu cu informație, cu cunoștințe da, pentru a facilita transmiterea acestora. Din păcate, pentru moment, fondurile dedicate dezvoltării rețelelor informatice nu sunt uh, absorbite foarte eficient, dar există și proiecte de tip fast track care permit uh, regiunilor să învețe unele de la celelalte să folosească fondurile în mod eficient și să evite din greșelile făcute de alții. Avem câteva exemple foarte bune și în acest uh, domeniu. Avem, uh, de exemplu, um, autostrada informatică de mare viteză din uh, Franța, care a fost uh, finanțată și a luat și un premiu acest proiect. Uh, și, mm, din nou, acum achiziții publice, care reprezintă o modalitate importantă de a canaliza fonduri și de a modifica comportamentul companiilor în sensul uh, promovării inovațiilor. Uh, în încheiere, m-aș referi puțin la specializarea inteligentă. Este un termen care denumește toate aceste acțiuni pe care vi le-am enumerat și este rezultatul unui efort uh, dublu. Pe de o parte al acestui grup uh, de experți conduși de profesorul Foray, care spune că strategiile de specializare inteligentă reprezintă o obligativitate pentru guvernele naționale în această perioadă. și pentru a folosi uh, eficient fondurile destinate încurajării uh, inovației. Există uh, încă eforturi uh, sub, suprapuse, duplicate. Uh, și de aceea trebuie ca în aceste vremuri de criză să evităm aceste lucruri, să evităm cheltuielile inutile. Avem aici o explicație a ceea ce înseamnă specializarea inteligentă. N-am să uh, intru în detalii, dar vreau să vă spun uh, câteva cuvinte despre, Fabrizio, despre raportul Barca, al lui Fabrizio Barca, care spune că specializarea inteligentă este o modalitate de a folosi Uh, ceea ce există la nivel regional pentru a încuraja dezvoltarea. În final, încurajăm toate guvernele naționale să utilizeze acest concept. Nu spunem că nu se face nimic în acest domeniu, dar este ceva nou, este un concept nou și Comisia spune că aceasta este calea de a, a face progrese. Acesta este cadrul strategic în care Uh, trebuie încadrate deciziile politice. Și noi suntem gata să uh, sprijinim guvernele statelor membre. Această comunicare a Comisiei pune practic uh, bazele unui sistem prin care Comisia poate să um, pună la dispoziția statelor membre informații și un sistem de verificare a Uh, acțiunilor deja întreprinse. Este o schimbare față de anii 90, când aveam uh, doar uh, strategii pentru promovarea inovației în funcție de avantajele competitive pe care fiecare regiune le identifica. Nu este vorba de un plan centralizat, nu se spune de la Bruxelles Uh, cine sunt uh, actorii și ce trebuie să facă ei. Este un proces de descoperire antreprenorială. Actorii locali și regionali și naționali trebuie să identifice uh, cele mai eficiente măsuri pentru a promova inovația. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Acum dau cuvântul celor care s-au uh, înscris. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. pentru această prezentare uh, excelentă. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. La uh, comisia noastră obiectivele diferă. Sunt obiective pentru regiuni sărace, există obiectivul 2 pentru uh, locuri de muncă și obiectivul 3 transfrontalier. Toată lumea înțelege aceste lucruri și de uh, 2 sau 3 ani încoace uh, am uh, început să obținem uh, rezultate intermediare destul de bune la uh, nivelul punerii în aplicare a acestor politici în teritoriu. Această politică funcționează foarte bine și dumneavoastră ne spuneți că doriți o creștere inteligentă, inclusiv durabilă în cadrul inițiativelor strategiei Euro, Europa 2020 În acest uh, moment uh, s-ar putea să fie nevoie, dacă ținem cont de toate aceste idei, de o uh, rearanjare totală a acestei strategii și a acestei abordări. Nu am auzit nimic aici despre activitățile specifice anumitor regiuni. Ne-ați spus că ați importat un model american despre niște rezultate obținute în Portugalia, dar de unde știm că o anumită metodă este potrivită pentru o anumită regiune sau stat membru. Lucrurile se mișcă puțin prea repede pentru mine, dacă doriți. Și dacă mă gândesc la consecințele celor auzite, se vorbește despre creștere inclusivă, despre disiparea responsabilităților între diversele comisii și uh, direcții uh, Comisia ale Parlamentului și direcția ale comisiei. Deci uh, tendința este de a asuma mai multă răspundere la nivel european în loc de a uh, delega această răspunderi la nivel regional și local. Îmi cer scuze că vă critic abordarea, însă asta m-a șocat în cele spuse de dumneavoastră. Da, deci Comisia va trebui să dovedească că abordarea nu este una centralizată. Eh, da, vă mulțumesc, eh, doamnă președinte, mulțumesc eh, reprezentantului Comisiei pentru expozeul dumnealui. Vom primi oare și textul prezentării dumnealui pentru că aș vrea să pot să recitesc uh, toate aceste slide-uri. Aș vrea acum să reiau ceea ce a spus uh, colegul mai devreme. Este adevărat că în uh, strategia UE 2020 așteptăm rezultate foarte bune de la toate regiunile, așteptăm ca toată lumea să dea dovadă de excelență și să consume toți banii la dispoziție. Însă, dumneavoastră spuneți că acest lucru ar trebui să se facă utilizând uh, tehnologii inteligente, tehnologiile eco și mai știu eu ce. Însă, pentru asta ar trebui ca fiecare să se afle la locul potrivit. Nu știu dacă linia propusă aici de comisie este cea bună. Avem o dimensiune teritorială care a fost adăugată tratatului și, în acest sens, avem și o carte verde – că îi spunem clustering, grupare sau altcumva, nu e neapărat de important. Ceea ce am înțeles este că se dorește crearea unor centre de excelență, centre de vârf, ceea ce mi se pare o idee bună, și că trebuie să existe cooperare, conectare și colaborare. Avem nevoie de cooperare, bineînțeles, uh, trebuie să existe parteneriat la nivel european și trebuie să existe infrastructuri în acest sens. Toate astea sunt foarte bune. Dumneavoastră veniți însă aici cu o propunere de specializare inteligentă, la care aspirăm cu toții, însă în ultimii ani am constatat următorul lucru. Parlamentul European a avut și el numeroase inițiative, am publicat uh, mai multe rapoarte, în special aici uh, în Comisia Regii, rapoarte în care am explicat modul în care percepem și noi lucrurile. Eu v-aș ruga să țineți cont uh, mai mult de opinia Parlamentului, pentru că pericolul este să ne lansăm aici pe autostradă informatică pe care ne lăsăm cu toții și vom ajunge, așa, fără să ne dăm seama unde, într-un punct destul de uh, riscant. Riscul este să apară un circuit și să punem în pericol tot ceea ce am clădit. Dacă mergem prea repede, negocierile cu statele membre, cu regiunile și cu Comisia vor deveni ininteligibile. În orice caz, eu am impresia că, pe fond, totul sună bine. Suntem de acord. Avem uh, un raport al colegului Karacev uh, din 2010, care și el conține niște lucruri foarte interesante și foarte utile. Însă, arhitectura propusă de DG Regio oare ține cont și de punerea în aplicare Iată de ce v-am întrebat dacă vom putea primi textul prezentării dumneavoastră pentru a putea să o citim noi înșine, pentru că nu mi este foarte clar. Președinta, mulțumim! Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan myös omalta osaltani kiittää erinomaisesti ja hyvin. Doamna Maller. Foarte interesante propunerile dumneavoastră, foarte interesantă prezentarea comisiei. Dați-mi voie să încep uh, prin a vorbi despre inovație. Eu cred că dezbaterea privind uh, inovația s-a concentrat uh, sau ar trebui să se concentreze și pe ce trebuie să se producă după inovație, pentru că dacă ea va exista, cum o vom pune în practică, cum o vom comercializa, trebuie să o folosim cumva trebuie să ne gândim la poziția Statelor Unite. bine, Uniunea Europeană dorește să se ridice la înălțimea unui concurent uh, de talie egală. Trebuie să existe comercializare după inovație. Dar cum putem să o facem uh, prin legislație? Cum putem să profităm din punct de vedere economic de pe urma acestor inovații? Ce este pozitiv este însă că dezbaterea se duce și în cadrul politicii de coeziune. Trebuie să avem niște fonduri dedicate special cercetării și dezvoltării. Iar uh, astfel nu se va pune accent strict pe profit. Politica regională ar trebui să fie văzută cumva ca și un fel de similar cu politica agricolă, cred eu. Acest lucru ar fi util. Avem nevoie apoi de un cadru plurianual. Vom vorbi din ce în ce mai mult despre strategia 2020. Este important să ne asigurăm că eh, experiențele și expertizele privind regiunile noastre sunt avute în vedere. Avem nevoie de inovație pentru politica energetică, pentru politica eco. Toate aceste experiențe și cunoștințe care există trebuie analizate și uh, puse în practică. Însă, ca principiu general, cred că, într-adevăr, reprezentarea este foarte utilă. Trebuie să ducem lucrurile la bun sfârșit și uh, avem întrebări la care sperăm să primim răspunsuri în cele ce urmează. Sean Kelly, please. Sean Kelly. Uh, mulțumesc. Întâi eu mulțumesc pentru această prezentare. Cred că, în general, filozofia din spatele acestei prezentări și din uh, spatele politicii de coeziune și a strategiei 2020 uh, este logică. Însă, așa cum spunea Marcus și așa cum a spus Lambert, este vital să explicăm cetățenilor și actorilor implicați ce se întâmplă. Pentru că dacă nu explicăm nimănui nimeni, nimic, nu vom înregistra niciun progres. În al doilea rând, ce indicatori folosiți pentru a măsura efectiv succesul inovației? Crearea de locuri de muncă, creșterea PIB-ului, apariția de noi produse? Aș vrea să știu. Apoi, mi se pare foarte bine că putem spune că a crescut uh, procentul de 4% până la 25% din cifra actuală. Însă ați spus că mare parte din acești bani sunt uh, în mâinile guvernelor și autorităților regionale și locale. Cum am putea să deblocăm aceste fonduri uh, pentru a ajuta inovația? Și în fine, într-adevăr, clusterele sau grupările, conglomeratele acelea sunt foarte importante. Dar, um, de asemenea, este foarte important să putem face transferul sau transmisia de informații. Există multe cunoștințe deținute de oameni care pot face inovație în regiunea lor, dar acestea ar trebui să fie transmise și altora, în alte regiuni cred că e foarte important să existe cooperare între regiuni, pentru că dacă mini-regiunile, aceste conglomerate, lucrează și se dezvoltă de unele singure, e bine, însă ar fi și mai bine ca acele cunoștințe vitale să fie transmise și altora. Cred că acest lucru se poate face și, așa cum spunea și Lambert, aș vrea să ne transmiteți uh, textul prezentării dumneavoastră care mi-a plăcut foarte mult. Președinte, să știți că am primit prezentarea domnului Michel Landabaso ca document și o vom trimite tuturor. Vă amintesc, stimați colegi, că această prezentare este legată de comunicarea publicată la începutul octombrie de comisie. A fost uh, prezentată și uh, Consiliului uh, pentru competiție pentru concurență. Vă amintesc că luna trecută am mai avut o discuție privind o abordare similară referitoare la inovație și politică regională. Am avut uh, invitat un reprezentant din uh, Olanda, partea de sud-vest, care a vorbit despre nevoia de a dezvolta uh, ecosisteme pentru dezvoltarea regiunilor. Și acolo ne spunea că, în practică, în multe regiuni există proiecte de inovație care sunt uh, extrapolate la întreaga regiune. Și uh, practicienii folosesc uh, concepte produse de inovație în regiunile avansate. Domnul Angurakis. Mulțumesc, doamna președinte. Aveți dreptate. Ați spus că în comisia noastră au mai discutat uh, aceste probleme de mai multe ori. Așa este. Nu e prima dată când uh, ne-am aplecat asupra acestei problematici. Am uh, spus acest lucru și o repet și acum. Eu nu sunt de acord și nu cred că politica de coeziune ar trebui să fie folosită și în alte scopuri și nu sunt de acord cu ceea ce discutăm noi astăzi aici. Discutăm despre contribuția politicii de coeziune la o fel de dezvoltare. Nu cred că ar trebui să o folosim pentru o creștere inteligentă, iar domnul Landa Basso nici măcar n-a considerat de cuvință să menționeze acest lucru. Eu aș întreba mai degrabă cum poate contribui o dezvoltare inteligentă la politica de coeziune. Comisia noastră este responsabilă cu coeziunea la nivelul Uniunii Europene. Doamnă președinte, cred că cu toții suntem conștienți că atunci când vorbim despre inovație, de fapt ne interesează produsul final. Unul dintre colegi a spus acest lucru mai devreme. Și anume, trebuie să facem ceva cu inovație după ce ea este produsă, care sunt consecințele ei, ce facem cu produsul final, cum îl comercializăm. Știm că cercetarea și dezvoltarea presupune costuri uh, foarte mari. Și dacă vrem să fim eficienți, trebuie să facem economii la scară largă. Avem uh, câteva regiuni avansate, însă cred că majoritatea nu pot face astfel de economii de scară mare pentru produse ce ar putea rezulta din eforturile de inovație. Și uh, din păcate, doamnă președinte, trebuie să spun, deși probabil că știți acest lucru, că indicatorul pentru brevete nu le spune mare lucru. Portugalia are mai multe brevete, mai multă inovare, însă la fel și în Grecia. Și după cum bine știți, Portugalia și Grecia se află într-o situație economică gravă. Deci trebuie să clarificăm aceste chestiuni. Și un alt lucru care mă îngrijorează, pe care l-am auzit aici și care m-a surprins, deși l-am mai auzit, este că trebuie sau ar trebui să determinăm, să decidem câteva priorități specifice pentru inovație în, în regiuni. Cine le va hotărâi însă? Cine le va controla și le va monitoriza? Și cum vom face verificarea pentru a ne asigura că eliminăm suprapunerile și redundanțele. Și pentru că vorbim despre resurse, mă miră că nu s-a spus nimic despre criticile sau despre lipsa de coordonare a programelor de inovare regională și a programului cadru a Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare. Așa că mă întreb, de ce nu putem să analizăm impactul acestor progrese în regiuni și de ce trebuie să începem de la zero? Uh, o companie vine cu un proiect, merge la bancă, cere finanțare și așa mai departe. Știu că mă lungesc, doamna președinte. Uh, vreau să închei spunând că ce trebuie să facem noi acum este să privim, să vedem care sunt adevăratele nevoi ale regiunilor. Am uh, avut o um, întâlnire cu reprezentanții sindicali de la Alcatel din Franța și mi-au spus că din cauza concurenței, a globalizării, a economiei de piață, a tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană acum, în telecomunicații, un sector foarte competitiv, ne confruntăm cu concurența produselor chinezești. Ce vom face în acest sens? Ajutăm cumva regiunile să facă față concurenței? Pentru că dacă nu, vor exista tot mai puține resurse disponibile pentru politica de coeziune în numele cercetării și dezvoltării. Și, de fapt, nu se va rezolva nimic. Mulțumesc! Legat de produsele chinezești, e foarte interesant ce ați spus, pentru că, practic, v-ați contra, ați contrazis ce a spus înainte. Cum putem concura cu produsele chinezești? Probabil modificând lucrurile pe care le facem în prezent, adică recurgând la inovare. Trecem mai departe, doamna Mânescu. Doamna președintă, mulțumesc domnului uh, Landa Baso pentru prezentarea făcută și sigur că are dreptate criza financiară și economică a evidențiat necesitatea unei uh, politici care să stimuleze investițiile în competitivitatea între regiunile uh, europene și să continue sprijinirea dezvoltării celor rămase în urmă. Uh, am apreciat faptul că considerați uh, esențială pentru obiectivele strategiei 2020 implicarea autorităților locale și regionale, însă doresc să atrag atenția asupra faptului că eficiența acestora, acestor uh, autorități locale și regionale, va fi în continuare limitată în cazul în care autoritățile nu vor depăși rolul de simpli executanți și nu li se va permite să ia parte activă la conceperea programelor naționale și chiar europene și la inițiativele pilot. Și aici mă alătur colegului meu, uh, Van Nistelrooy, spunându-vă Comisia Europeană trebuie nu să țină cont mai mult, ci să țină cont de ceea ce uh, elaborăm noi în Parlament și măcar din simplul motiv că noi suntem foarte aproape de uh, autoritățile locale și regionale, suntem foarte aproape de ceea ce se întâmplă în teritoriu, mult mai aproape decât Comisia Europeană, aș spune. Uh, ați vorbit despre necesitatea unor medii de afaceri favorabile inovării perfect de acord, însă există încă state membre ale Uniunii care par a nu înțelege rolul esențial al IMM-urilor pentru economiile naționale și, și implicit pentru uh, economia uh, Uniunii per ansamblu și în consecință nu sprijină IMM-urile așa cum uh, le, li se recomandă fie din Parlament, fie de la Comisie. Cum credeți că veți convinge acele guverne naționale să creeze condițiile necesare dezvoltării unui mediu de afaceri sănătos uh, oferind astfel oportunități de finanțare IMM-urilor și asistență uh, care doresc să, să se specializeze în activități, spre exemplu, de dezvoltare și uh, cercetare. Aceasta este o întrebare, uh, iar a doua se referă la faptul că politica europeană de coeziune a dedicat deja promovării inovării 86 de milioane de, de euro, din care două treimi încă nu au fost utilizați, nu au fost atribuiți. Aș dori din, din partea Comisiei, din partea dumneavoastră, uh, să primim uh, o analiză, o evaluare a eficienței uh, utilizării acestor fonduri, a eficienței în materie de dezvoltare și de competitivitate la nivelul regional și poate în felul acesta vom ști dacă într adevăr este util să alocăm aceste fonduri din politica de coeziune sau dacă trebuie să facem eforturi în plus pentru ca aceste fonduri să fie corect utilizate și eficient. Mulțumesc! Dear colleagues, there's no one... Stimați colegi, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Landa Banso pentru răspunsuri și comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, pentru critici. Aș vrea să încerc să vă dau câteva răspunsuri. În primul rând, probabil că aici e vina mea. În niciun caz nu modificăm obiectivele politicii de coeziune. Din potrivă, obiectivele rămân. Și încercăm tocmai să profităm la maxim de ce spun articolul 4 și articolul 5 în FEDER pentru obiectivul 1, articolul 4 și pentru obiectivul 2, articolul 5. Acolo, în capul listei, se spune că inovarea poate fi promovată folosindu-se aceste fonduri. Deci, pentru perioada actuală de programare, această comunicare încearcă să ajute guvernele naționale și autoritățile regionale să profite la maxim de această posibilitate. Nu reinventăm obiectivele și nu perturbăm în niciun fel ideea de bază a acestei politici. Celelalte politici trebuie să demonstreze că sunt, că merg pe mâna coeziunii. Două lucruri vreau să vă spun aici. În primul rând, există o nouă viziune pentru Europa pe care ați susținut-o, Europa 2020, care este foarte bine gândită, o, se orientează spre o Europa inovatoare, durabilă, inclusivă și credem că este esențial ca încă de la începutul procesului să spunem cum această politică, ce reprezintă un sfert din bugetul european, cum va contribui ea la această nouă viziune. Și comunicarea despre care vorbim, tocmai asta face cu privire la perioada actuală de programare. În al doilea rând, în niciun caz nu încercăm să promovăm de la Bruxelles să impunem ceva regiunilor un, prin niște principii gândite de câțiva specialiști aici de la Bruxelles și să le impunem tuturor regiunilor. Din potrivă, această comunicare se referă la o abordare de jos în sus, în care regiunile, care știu foarte bine ce le trebuie și ce doresc, pot uh, folosi la maxim resursele care vin de la Bruxelles pentru a promova dezvoltarea economică. În literatura de specialitate economică, dezvoltarea economică, ce reprezintă baza coeziunii, coeziunea se bazează pe dezvoltarea economică, adică locuri de muncă în întreprinderi competitive care fac față concurenței pe plan global. Asta este obiectivul nostru. De aceea dorim să promovăm inovarea și de aceea inovarea este în centrul eforturilor de dezvoltare economică, care la rândul lor sunt în centrul politicilor de coeziune. E vorba nu doar de distribuție, ci și de ceea ce e de distribuit. 80% din fondurile noastre sunt uh, canalizate către cei care au nevoie mai multă de ele. Însă avem nevoie de inovare chiar și în cele mai îndepărtate regiuni. Și vă dau un exemplu. Dau un exemplu mai ales pentru colegul din Grecia. s a obținut uh, rezultate extraordinare în uh, insulele din Egea de Nord sau în Macedonia Centrală Inovarea este esențială pentru ca întreprinderile să rămână competitive și să, să, și să promoveze locuri de muncă de calitate. În al doilea rând, ca să răspund unui panistul Roy, poate că nu am fost uh, eu destul de clar. Raportul dumneavoastră a fost utilizat de noi. El a stat la baza documentelor um, redactate de noi cu privire la sinergia diferitelor instrumente financiare existente. După cum încearcă să demonstreze și această comunicare, credem că este loc de mult mai multe, mai multe, multă sinergie între instrumentele de finanțare existente. Să știți că nu vorbim despre cercetare, despre brevete sau despre high-tech. Vorbim despre IMM-uri, despre inovația pas cu pas, despre modificări mici care aduc totuși un avantaj competitiv, despre nișe de piață, despre metode noi de a face anumite lucruri care pot aduce un avantaj concurențial și pot face și niște firme mici să, să facă față concurenței aceste firme de dimensiuni mici aduc multe locuri de muncă pe piață, ele nu sunt prezente în programe cum ar fi programele cadru la nivel de excelență. Însă dorim până la urmă să se ajungă și la, această, și la acest lucru. E adevărat că nu e ușor să explicăm aceste lucruri cetățenilor. În momentul în care promovezi lucruri intangibile, printre care se numără și inovarea, nu e mai greu ca lumea să, să înțeleagă importanța acestor lucruri, dar asta nu înseamnă că ele sunt mai puțin importante. Tocmai de aceea avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că nu va fi un demers ușor. Nu ne îndepărtăm de obiectivele politicii de dezvoltare regională. Sunt aceleași obiective, dar le promovăm altfel. Le promovăm folosind inovarea, pentru că, după părerea noastră, cel puțin este esențială. Cred că am vorbit deja despre obiective și suntem de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de a învăța și de a împărtăși cunoștințele de la o regiune la alta. V-am dat exemple pentru a vă arăta că dorim să, să răspândim aceste bune practici. Sigur că ele nu pot fi copiate ca atare, nu toate regiunile trebuie să urmărească același model, pentru că regiunile sunt diferite și fiecare regiune trebuie să identifice procesele, strategiile, avantajul competitiv de la care pot pleca pentru a promova inovarea și pentru a crea locuri de muncă și pentru a progresa până la urmă în direcția coeziunii. Coeziunea înseamnă să ne concentrăm pe acele regiuni care au cele mai mari probleme în accesarea programului cadru sau altor programe și să ne concentrăm pe excelență, prin inovare, prin FEDER, încercând să ajutăm această regiune și autoritățile naționale. Astfel putem progresa în urmărirea acestor obiective. Creșterea inteligentă este o creștere bazată pe cunoaștere, este o creștere durabilă politica ce promovează creșterea inteligentă își urmărește practic uh, cel mai important obiectiv. Care sunt prioritățile concrete? Cine controlează? Cum se coordonează programele de inovare regională? La Bruxelles, prin uh, așa numitul program Regiuni pentru Schimbare Economică sau alt instrument Regiuni pentru Cunoaștere. Noi considerăm că suntem un mecanism de verificare prin care regiunile să învețe unele de la altele. Noi reprezentăm practic o, o platformă ce asigură elementele de legătură și sprijinul. De aceea există așa numitele Fast Track Networks, dintre care patru sau cinci uh, au apărut și pe slide-urile din prezentarea mea. E vorba de rețele de regiuni care colaborează cu finanțare de la noi și fac schimb de experiență, schimb de informații și apoi pun în practică ideile pe care le-au acumulat. Dar asta pe bază de voluntariat. Nu impunem nimic. Practic, uh, omologii învață unii de la alții. Legat de guvernanță, de autoritățile locale și regionale. Într-adevăr, sunteți apropiați de aceste autorități, de acolo veniți și noi nu pretindem că știm mai multe decât dumneavoastră. Tocmai de aceea nu impunem de la Bruxelles sectoarele sau metodele ce ar trebui folosite, din potrivă oferim un cadru flexibil, strategic, care se concentrează pe procese. Știu că este greu de înțeles, greu de explicat, însă dacă vorbim despre aceste strategii inteligente, am încercat să vă explic că e vorba de un proces mm, de jos în sus, unde motorul este publicul și nivelul regional. Aici se învață cum se pot cheltui eficient fondurile publică, publice, cum se poate coopera și cum se poate progresa pe agenda de inovare. Și încercăm să explicăm că avem nevoie de o bună guvernanță pe plan orizontal și vertical, adică la nivel regional, local, național. Uneori, la acest nivel nu se colaborează și v-am dat exemplul conglomeratelor. Pe plan orizontal, vedem că sunt diferite ministere al economiei, al comerțului, își apără propriile teritorii. Însă noi, prin această umilă inițiativă, cercăm să le spunem că pentru o promovare eficientă a inovării trebuie să se colaboreze, trebuie ca eforturile să se combine. Așa cum încercăm și noi la comisie, printr-o colaborare a patru comisari, a patru direcții generale. În fine, legat de evaluare, evaluarea eficienței. Nu o să vă prezint lista evaluărilor pe care le-am făcut și nu cred că ele sunt neapărat cele mai bune. Însă, să știți că suntem perfect conștienți și acest lucru apare și în comunicat, că dacă dorim să fim eficienți pe planul inovării, evaluarea este o condiție esențială. O evaluare continuă, pentru care este nevoie de indicatori. Cea mai recentă abordare Uh, folosită de noi, acea locare pe categoria cheltuielilor, se îndreaptă în direcția cea bună. Acum putem evalua mai bine eforturile noastre, însă sigur că mai avem încă multe de făcut până a ajunge la niște instrumente foarte bune de evaluare. Valoarea este foarte importantă, așa cum se spune și în comunicare, și ne bazăm pe bunăvoința statelor membre de a colabora cu noi pentru a stabili niște indicatori cheie pentru a măsura eficiența inovării. Inovarea nu reprezintă numai brevete sau hârtii, diplome. E vorba de inovare în domeniul locurilor de muncă și în domeniul cercetării. Am încercat să răspund uh, tuturor. Dacă am omis pe cineva, vă rog să mă iertați. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, domnul Landa Baso. După cum vedeți, inovarea este un aspect important pen- pentru toți colegii. Unii sunt preocupați în contextul politicii de coeziune, în contextul problemelor reale, că anumite regiuni, mai ales cele mai sărace, au de suferit. Unii ar, dorea, ar dori să vadă să existe o mai mare importanță acordată inovării pentru a se proteja competitivitatea europeană și capacitatea de a menține locurile de muncă durabile, ca acestea să nu fie pierdute mâine. Este un subiect important, de aceea, în momentul în care se mai iau măsuri de către DG Rigio sau de alte direcții generale ale Comisiei, în momentul în care se definește abordarea pentru următoarea perspectivă financiară, v-am fi recunoscători dacă ați putea veni să ne spuneți ce se întâmplă și ce pași pregătește Comisia. Și să ne mai spuneți ce se întâmplă la nivelul statelor membre, pentru că am înțeles că în timpul Consiliului de Competitivitate această comunicare a fost primită cu bucurie și sprijinită de statele membre. Am dorit să fim și noi la curent cu planurile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuție de astăzi. Stimați colegi, vă propun să trecem la punctul 6, raportul domnului Van Nistelrooy. Avem un schimb de opinii cu privire la proiectul de aviz referitor la decizia cu privire la anul european al îmbătrânirii active, adică 2012. Lambert, dacă dorești să-ți prezinți proiectul de aviz, te rog. Minder omvattend minder complex dan het vorige. Da, iată un subiect mult mai complex. E vorba despre un an tematic pe care Comisia dorește să-l dedice, <clears throat> să-l promoveze printr-un număr de activități pentru că e vorba de o categorie uh, de populație din ce în ce mai numeroasă în Europa. Se cunoaște fenomenul îmbătrânirii populației europene și a scăderii demografice. Aceste lucruri ne îndeamnă la reflecție. Populația și um, regiunile <clears throat> uh, încep să se resimte de pe urma acestor uh, fenomene E vorba de fosta uh, Germanie de Est, uh, de foarte multe regiuni din Franța, unde se constată o diminuare, uh, o scădere demografică semnificativă. Uh, acestui fenomen mi s-au consacrat destul de multe reuniuni în propria mea circumscripție, în regiunea, în Brabantul Flamand am avut uh, foarte multe activități. Uh, cred că ar trebui ca acest uh, an tematic uh, să uh, fie uh, adaptat. E vorba de desigur de uh, îmbătrânirea activă, dar și de comunicarea între generații. Se vorbește despre uh, seniori, dar trebuie să se vorbească și de solidaritatea dintre generații. Știm că uh, există din ce în ce mai puțini uh, oameni activi și pentru societatea noastră, pentru viitorul nostru, este importantă solidaritatea. De obicei se vorbește doar despre îmbătrânire. E foarte frumos, uh, dar nu trebuie să uităm solidaritatea între generații și între regiuni. Aceste lucruri implică o uh, participare importantă a regiunilor prin instrumente pe care le avem la dispoziție, instrumente europene. Există și uh, mijloace informatice, mijloace de comunicare care trebuie implicate. Sigur, s-a vorbit foarte mult și de asta, însă încă nu cred că s-au explorat toate posibilitățile uh, <clears throat> și uh, nu se oferă încă toate uh, serviciile. Aș vrea acum să întreb pe colegiul, ar trebui să vorbim și de bani, pentru că dacă se uh, pune o umbrelă atât de generoasă pe anul 2012, poate că ar trebui alocate fonduri pentru câteva acțiuni tangibile, măsurabile. Cred că ar fi o idee bună. Deci, iată, ridic și problema banilor. Nu spun că ar trebui imediat uh, să punem uh, la dispoziție uh, 10 uh, milioane pentru niște activități care încă nu sunt uh, proiectate, uh, însă nici nu trebuie să existe planuri foarte interesante pe hârtie care să rămână nepuse în practică din lipsa banilor. N-am vrut să insist pe tema reformei pensiilor și așa mai departe, am uh, rămas la un nivel general. Mulțumesc, uh, spun doamna președinte. Acum uh, dau cuvântul coraportorului Doamna Jabohata. Acest proiect al anului pentru o îmbătrânire activă 2012 trebuie să pună în evidență faptul că politicile naționale trebuie proiectate și ținând cont de uh, nevoile uh, populației uh, în vârstă. Autoritățile la toate nivelurile trebuie să facă eforturi pentru a mobiliza populațiile în vârstă și pentru a promova solidaritatea între generații. Cred că acest lucru poate contribui la o solidaritate a societății europene în ansamblul ei. Ca raportare din umbră, salut o implicare mai activă din partea guvernelor naționale și autorităților locale și regionale. Dacă cădem de acord în această privință, sper să putem aprova acest aviz foarte rapid, pentru că Până la urmă, autoritățile locale uh, sunt cele care cunosc uh, situația cel mai bine și cred că uh, acea extindere a titlului pentru a include și uh, solidaritatea între generații este o idee bună și o idee importantă care spune ceva și despre spiritul acestui raport. Deci ne dorim o implicare mai uh, activă a uh, autorităților uh, locale și regionale, dar poate că ar trebui să amintim aici și despre uh, rolul societății civile în uh, sprijinirea activităților pentru vârstnici și a unei unui, uh, unei îmbătrâniri active. Noi uh, sprijinim uh, raportorul și pe toți cei care își mai doresc să aducă uh, contribuții la acest aviz. Da? Și noi am am convingerea că suntem uh, cu toții de acord uh, în ceea ce privește uh, aspectele foarte importante și cunoscute de toată lumea. Da, acum câteva uh, săptămâni se publica un raport privind uh, coeziunea și provocările ridicate de îmbătrânirea generală a populației la nivel european. S-a constatat care sunt provo- aceste provocări și uh, care uh, sunt uh, soluțiile cheie pentru uh, rezolvarea acestor probleme. Cum spuneau colegii mei, trebuie să înțelegem foarte bine uh, rolul orașelor și localităților în uh, rezolvarea acestor probleme. Aici în sală sunt foarte mulți coordonatori naționali care pot să joace un rol de supraveghetor ai punerii în aplicare a politicii de coeziune. Ce putem face la nivel european? Schimb de bun practici, în anumite regiuni deja uh, s-au preocupat de această problemă a îmbătrânirii și au pus în practic uh, măsuri uh, de uh, bună guvernanță în acest domeniu. S-a menționat sprijinul financiar, cred că merită să vorbim și despre asta, pentru că e nevoie de um, mai mult sprijin financiar pe această temă. Nu știu însă în ce măsură politica de coeziune poate să răspundă problemelor puse de îmbătrânire. Acest al cincelea raport vine abia să evidențieze problema demografică. Aceasta uh, are de asemenea ramificații în domeniul industriei sănătății în Europa și ne face să ne gândim dacă nu cumva poate fondul social al Uniunii ar putea elibera anumite resurse pentru acest sector. Însă, în general, sunt mulțumită de uh, conținutul raportului și cred că raportorul l-a prezentat uh, în mod excelent, ridicând uh, probleme uh, excelente. Mai avem uh, doi vorbitori, Alan Cadec și apoi Barbara de Vrum. Mulțumesc, doamnă președinte, aș vrea să vă mulțumesc și aș vrea să mulțumesc tânărului nostru coleg Van Nistelrooy pentru activitatea sa pe acest uh, aviz. Cred că problema îmbătrânirii active este una deosebit de importantă. În Franța eu uh, sunt ales din sânul unui Consiliu General care este practic nivelul competent pentru acordarea de ajutor persoanelor în vârstă. Acest ajutor uh, reprezintă 60-65% din bugetul nostru uh, anual și cred că dacă vorbim de mijloace financiare, cred că acestea ar trebui să fie sporite de la un an la altul. Acest an european al îmbătrânirii active are ca obiectiv încurajarea statelor membre în eforturile lor uh, ca împreună cu autoritățile locale și societatea civilă să pună în valoare potențialul persoanelor în vârstă Ehm, comisia cred că va coopera, va ehm, contribui pentru eh, promovarea ehm, pentru încurajarea eh, exploatării potențialului eh, oamenilor în vârstă, pentru prelungirea dura, duratei de viață activă, Cred că e foarte important ca autoritățile publice locale să dispună de o rețea de bune practici în uh, domeniul îmbătrânirii active. Integrarea lucrătorilor uh, seniori este o componentă fundamentală a politicii de coeziune socială și teritorială și de aceea cred că problema uh, este una foarte interesantă. Thank you. Barber de Brun. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să salut uh, ceea ce a spus domnul Van Nistelrooy despre oamenii în vârstă care pot să contribuie la societate. Foarte adesea se vorbește doar despre provocările demografice și oamenii în vârstă par să fie văzuți ca un fel de povară și nu ca o resursă activă pentru societate. Deci mă bucur că dumnealui a spus în sfârșit acest lucru și salut cu mare căldură propunerea de a adăuga un subtitlu la această strategie, Solidaritatea dintre generații. Știu că în timpul președinției spaniole s-a ținut o conferință în Spania în care s-a subliniat uh, mare parte din aspectele importante ce privesc uh, îmbătrânirea activă și solidaritatea dintre generații. Societatea civilă și ONG-urile au profitat de această ocazie pentru a prezenta și ele programul lor, ideile lor despre ceea ce ar trebui făcut. Acum, în ce privește strict promovarea solidarității dintre generații, există câteva proiecte foarte, foarte bune din circumscripția mea care au fost derulate la nivel local cu destul de puțini bani, și care au mers mai departe de simpla problemă a solidarității necesară pentru a combate schimbările demografice. Noi am încercat să îi reunim pe tineri și pe vârstnici într-o societate în care structurile familiei nu mai sunt cele pe care le aveam înainte. Ceea ce înseamnă că schimbul de experiență de la o generație la alta este parte din activitatea cotidiană. Iar pentru aceste lucruri nu avem nevoie de o sumă uriașă de bani. Pur și simplu trebuie să creăm un fel de înțelegere între generații. Să nu-i mai lăsăm pe tineri să stea la colțul străzii, să consume droguri sau alte activități nocive, ci să dialogueze, să facă schimb de experiență cu vârstnicii. Am avut uh, schimburi foarte bune cu uh, asociații care promovează drepturile copilului și uh, drepturile persoanelor în vârstă. Domnul Van Nistelrooy a spus uh, pe bună dreptate că acest uh, an tematic poate să meargă pe două căi. Fie să ne alegem cu un document care arată foarte bine pe hârtie, facem câteva conferințe și cam atât, sau cea de-a doua cale să avem o adevărată trambulină pentru niște activități viitoare eficiente la persoanele cu dizabilitate am avut într-adevăr o trambulină pentru că am strâns foarte multe semnături pentru o propunere ce apoi a fost înaintată de comisie cu privire la o directivă care să asigure egalitatea nu doar la locul de muncă, ci și în materie de servicii. Deci, iată, a fost o ocazie foarte bună și cred că am putea să repetăm acest lucru și în 2012 să continuăm tema incluziunii sociale din acest an, iar apoi vom avea anul voluntariatului. Deci, baze foarte bune pentru a ne asigura că 2012 va fi într-adevăr un an al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, în care să avem proiecte veritabile și care să reprezinte o bază reală pentru crearea de politici eficiente. Mulțumim! ultimul vorbitor pe această temă, Sean Kelly. Mulțumesc. Vreau să spun că titlul mi se pare bun. Îmbătrânire activă. Uneori uh, ne gândim uh, la îmbătrânire ca ceva ce se întâmplă după pensionare. Dar dacă ne uităm la acest titlu, așa cum este el, îmbătrânire activă, cred că privește pe toată lumea. Și apoi avem activ uh, opusului inactiv acest lucru ar trebui să fie valabil pentru toate generațiile, mai ales în ce privește activitatea fizică, pentru că încercăm să dezvoltăm uh, competențe și uh, măsuri pentru sport. Dacă îi încurajăm pe oameni să fie activi, uh, să facă cât de cât o activitate sportivă, asta e foarte bine, pentru că inactivitatea, așa cum știe toată lumea, creează mari probleme. Deci îmi pare bine că punem accent și pe acest aspect. În al doilea rând, dacă vrem ca oamenii să îmbătrânească activ, înseamnă că ei uh, nu trebuie să părăsească brusc câmpul muncii, ci uh, să aibă și alte activități, de exemplu să contribuie la turism. Anul viitor va fi anul european al voluntariatului și cred că avem aici o oportunitate majoră pe care trebuie să o exploatăm. Și apoi, uh, Probabil că atunci când uh, îmbătrânești, uh, ai un alt stil de viață. Nu e ca și cum te-ai pensionat și te-ai trage brusc dintr-o dată. Deci eu vreau să punem la dispoziție oamenilor mai multe activități pe care să le permite să aibă o viață lungă și bogată și o viață sănătoasă. Să nu ne gândim că e ceva ce se întâmplă după 65 de ani și e total diferit. Deci dacă vrem să avem un an al îmbătrânirii active în 2012, va trebui să avem un buget anume și să avem niște proiecte pilot predefinite pe care să le putem uh, implementa. Pentru că la sfârșitul fiecărui an nu sunt suficient de mulți cetățeni care să știe despre ce a fost vorba în anul respectiv și ce s-a întâmplat. Mulțumesc, președinte. Mulțumim înainte de a-i cere domnului Van Nistelrooy să treacă concluziile. Aș dori să întreb dacă reprezentantul Comisiei Europene, care se află în sală, ar dori să intervină. Da, vreau, doamnă președinte. Vreau să răspund la întrebarea referitoare la buget. Comisia e drept, nu a propus un buget uh, concret pentru acest an, deoarece considerăm că putem finanța multe activități din liniile de bugetare deja existente. Așa că vor exista cam 4 milioane de euro pentru campaniile de comunicare, care reprezintă un instrument principal al Uniunii Europene și, pe lângă, mai avem uh, multe programe prin care putem uh, finanța activități legate de vârstă. Ne-am întâlnit deja cu colegi de la alte direcții generale și am uh, discutat cu ei ei au fost de acord ca îmbătrânirea activă să fie o prioritate în cadrul programelor deja existente. Învățare pe parcursul vieții, îmbătrânire sănătoasă și așa mai departe. Deci acest lucru va deveni o prioritate mai mare în 2012 și vom organiza întâlniri anuale împreună cu uh, DG Ocuparea Forței de Muncă, și cu alte servicii, așa că să nu vă temeți, uh, banii vor fi disponibili, însă probabil într-un cadru diferit decât cel din 2009. Uh, și anul pentru inovație și creativitate n-a avut un proiect dedicat, dar au fost bani. Mulțumim. Lambert, vrei să mai comentezi, să mai spui ceva? Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție. Cred că, într-adevăr, contribuțiile dumnealor au mers pe calea cea bună și îmi vor permite să îmbogățesc textul. Am văzut că foarte mulți mă sprijină în uh, felul în care am redactat textul. Am insistat pe uh, niște fapte concrete. Sper ca în primul trimestru al anului viitor Comisia să ne propună niște lucruri mai concrete, mai tangibile în ce privește îmbătrânirea activă. Până în, prin 18 decembrie avem timp sau poate putem prelungi acest termen ca să depunem amendamente. În ce privește pachetul financiar, sunt de acord cu Comisia, trebuie să folosim mijloacele pe care le avem deja la îndemână, dar să o facem în mod vizibil, să sprijinim programe clare, să nu ne împotmolim iarăși din birocrație. Mă bucur că există programe, le-ați citat, dar uh, trebuie să le folosim cât mai simplu și mai vizibil. Trebuie să insistăm, deci, pe abordarea financiară. Dacă vom constata că toate propunerile pe care uh, le faceți uh, sunt uh, în sensul cel bun, atunci va fi foarte bine. Cam atât. Președinte, ne mai rămâne să hotărâm termenul de depunere a amendamentelor. Vă propun ca el să fie 8 decembrie, orele 18. Nu uh, vom precupeți niciun efort și votul va fi uh, pentru luna ianuarie. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi. Colegii irlandezi au cerut uh, acum câteva vreme să invităm Comisia să ne ofere informații și să avem un schimb de vederi cu privire la programul de pace. Iată că doamna Agnes Lindemans de la Comisia Europeană este aici cu noi. Și în ciuda tehnicii care nu ne avantajează, vom încerca să purtăm o discuție. Doamna Agnes Lindemann, să aveți cuvântul pentru a ne informa cu privire la urmarea programului de pace pentru Irlanda. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru că mi-ați dat uh, ocazia să mă adresez comisiei dumneavoastră astăzi cu privire la programul de pace și reconciliere pentru Irlanda și Irlanda de Nord. Prin acest program de pace și prin Fondul Internațional pentru Irlanda am acordat asistență financiară ca manifestarea cea mai explicită a sprijinului Uniunii Europene pentru procesul de pace. Totalul uh, sumei uh, acordate este de 1,3 miliarde de euro. S-a început în 1994. SUA a contribuit cu 349 de milioane, ba chiar peste această sumă. Aș vrea să spun că SUA a sprijinit procesul de pace că UE a sprijinit procesul de pace din Irlanda și prin alte mijloace decât cele financiare. Președintele Barroso a fost primul uh, demnitar cu rang înalt care a vizitat Irlanda în uh, 2007, imediat după acordul pentru uh, reconciliere. Apoi, președintele Barroso a înființat un grup uh, de lucru pentru a ajuta Irlanda de Nord să devină mai implicată în politicile Uniunii Europene, pentru a asigura o tranziție lină către o societate pașnică și pentru a profita de pe urma oportunităților aduse de pace. Și vă spun că urmarea acestui grup de lucru, Irlanda de Nord într-adevăr a devenit mai implicată în Uniunea Europeană. Am avut uh, schimb de experiență cu oficialii la nivel înalt, am avut uh, acel uh, program cadru pentru cercetare, cel de-al șaptele, am avut rețelele transnaționale. Deci, iată, Uniunea Europeană și-a exprimat sprijinul pentru procesul de pace prin donații la Fondul Internațional pentru Irlanda, acest lucru din 89, și prin programul de pace finanțat din fonduri structurale. În luna aprilie acestui an am fost uh, invitați aici în această comisie pentru um, raportul domnului Sean Kelly cu privire la regulamentul Parlamentului și Consiliului referitor la uh, perioada de programare 2007-2010. Atunci, uh, activitatea acestui fond a fost uh, salutată ca una foarte bună și s-a spus că e nevoie ca ea să continue. Barbe de Brun a pregătit un raport din proprie inițiativă a Parlamentului prin care a analizat sprijinul UE la procesul de pace din Irlanda de Nord și dumnei a comentat în mod pozitiv activitatea programului, programului de pace. La fel și uh, raportul din proprie inițiativă a Comisiei pentru Afaceri Sociale a spus uh, același lucru. Deci uh, toată lumea este de acord că s-au făcut lucruri bune. Niște evaluări independente ale comisiei făcute în legătură cu fondurile au arătat de asemenea lucruri îmbucurătoare. Toate aceste rapoarte și valori au arătat însă că procesul și reconcilierea sunt procese pe termen lung și că trebuie să continuăm uh, intervențiile pe care le-am început. Poate că ar fi util să menționez câteva cifre aici. De la înființarea sa, fondul a alocat 800 de milioane de euro la peste 6.000 de proiecte din diverse programe de sprijin. Fondul a strâns 1,4 miliarde de euro. Pentru fiecare um, liră sterlină alocată se strâng două alte lire sterline din uh, alte surse de finanțare. În fine, deci suma combinată a acestor uh, instrumente este de 1,4 miliarde de euro, din care um, mare parte, 1,1 reprezintă contribuția Uniunii Europene. Au existat uh, foarte multe proiecte, s-au creat 9000 de locuri de muncă și foarte mulți oameni au, pregătit, uh, au primit pregătire profesională. Tratatul de pace um, a alocat vreo 300 și ceva de milioane de euro, din care mare parte venit din bugetul Uniunii Europene. Deci impactul acestui fond uh, are, iată, un impact uh, foarte mare, însă nu doar la nivel cantitativ. Are un efect în ce privește procesul de pace și reconciliere. Vă dau câteva exemple acum uh, prin care vă arăt cum uh, s-a contribuit la dezvoltarea comunităților și la o mai bună înțelegere. Ambele instrumente ne-au ajutat să creăm entuziasm atunci când nu prea exista progres la nivel politic. Nu voi exagera dacă spun că în timpuri dificile cele două comunități nici măcar nu-și vorbeau Uh, unii cu alții. Dar implementarea acestor instrumente a fost uh, o ocazie prin care reprezentanții ambelor părți s-au așezat la aceeași masă și au luat hotărâri împreună. Ambele fonduri au uh, abordat problema conflictului și au încercat să profite sau să exploateze oportunitățile create de procesul de pace. A trebuit să înființăm structuri adecvate pentru cooperarea transfrontalieră, iar cooperarea transfrontalieră a fost acceptată și a devenit o regulă. Am încercat să stabilim noi modalități de a lucra împreună cu toți uh, actorii implicați. S-a creat astfel un sens de angajament și uh, cei uh, care există acolo pe teren, autoritățile din zonă au sentimentul proprietății, simt că dețin aceste procese. Iar aceste lucruri uh, au fost semnalate în raportul dumneavoastră din proprie inițiativă, precum și celelalte. Iar uh, experiența pe care au creat aceste procese trebuie să fie documentată și împărtășită. In which in... Se înființează o rețea prin care autoritățile și participanții interesanți, interesați pot participa. Rolul educației în uh, crearea de pace și rolul autorităților sunt uh, temele a două ateliere organizate în cadrul acestei rețele. Voi încheia prezentarea mea cu câteva cuvinte despre viitorul păcii, procesului de pace și al IFI. După cum știți probabil, IFI a decis în 2006 să nu solicite noi contribuții financiare de la donatori după anul respectiv. Însă, fondurile cei care administrează fondul recunosc că încă mai sunt uh, multe de făcut și se analizează acum posibilitatea continuării activităților. Regatul Unit și Irlanda au solicitat, au întrebat Comisia dacă poate sprijini continuarea mai multor activități limitate și țintite. În principiu, Comisia apreciază foarte mult activitatea fondului și așteaptă cu nerăbdare discuția cu Parlamentul și cu Consiliul ca să vadă cum poate continua sprijinul acordat IFI în perioada 2010-2013, deci în perspectiva financiară existentă. Referitor la posibila continuare a programului de pace dincolo de 2013, așteptăm de asemenea discuția cu Parlamentul European și cu Consiliul în contextul discuțiilor referitoare la noul, noua, noul cadru financiar multianual. Aș vrea să mulțumesc acum pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru discuția și întrebările care vor urma. Mulțumesc! Thank you, uh, very much. Mulțumesc foarte mult! Prima persoană care intervine este Barbara Debron. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Lindemans pentru prezență și pentru prezentarea foarte interesantă și pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus nu doar despre program, ci și despre uh, raportul meu din proprie inițiativă pe care l-a adoptat și Parlamentul. Aș vrea să profit de ocazie și să-i mulțumesc doamnei Hübner, președinta Comisiei Regii, care, în calitate de comisar, a jucat un rol esențial, nu doar în promovarea programului de pace, și în plus a venit în persoană să vadă cum se derulează programul și ce beneficii aduce el în eforturile de construire a păcii. Apoi, a colaborat cu grupul operativ Barroso, așa cum era el numit în regiunea mea, un grup uh, înființat pentru a-i ajuta pe cei din zonă să se implice mai mult. Este important, cred, să analizăm situația, pentru că în legislatura actuală până în 2009, înainte de alegeri, acest subiect se discuta în mod frecvent. Și în plus, Comisia a convenit să viziteze regiunile de graniță, nordul Irlandei și regiunile de frontieră ca să vadă concret ce s-a făcut cu aceste fonduri de coeziune și fonduri structurale. Pentru că au, uh, a a fost o participare atât de mare la alegeri, cred că ar trebui să analizăm aceste programe care i-au ajutat pe cei implicați în conflict să se implice apoi în procesul de reconciliere s-a construit o atmosferă propice și, așa cum spunea doamna Lindemann, s-a ajuns la o abordare de lucru de jos în sus. Uh, in a way, in a partnership method that had not been there previously. Și s-a continuat un program de parteneriat. S-a văzut la finele acestor programe că anumite organizații de la fața locului au capacitatea de a organiza programe pentru a rezolva probleme comune. Acest lucru s-a făcut uh, în comunitate și în mod transfrontalier în acele zone cu probleme. din timpul conflictului. Sunt 100% de acord cu ce s-a spus și în raportul din proprie cu ce s-a votat, și anume că procesul de reconciliere și de pace este un proces pe termen lung care trebuie să continue. Vrem să continuăm, sigur, programele, dar vrem să dăm și noi ceva înapoi. Și cred că părțile cele mai reușite ale programelor au fost reprezentate de acele secțiuni orientate spre exterior, în contextul cărora organizațiile locale au colaborat cu regiunea Balcanilor Occidentali, cu regiuni din afara Uniunii Europene și de la granițele Uniunii Europene, zone de conflict sau care au uh, fost zone de conflict la un moment dat pentru un schimb de experiență și de învățare reciprocă. Spre binele nostru, de dragul stabilității în Uniunea Europeană, la zonele sale de graniță și pentru vecinii care urmează să fie integrați, e important să continuăm um, eforturile în contextul IFI și în contextul unui program pentru pace, dacă va fi posibil. Salut cuvintele lui Agnes Lindemans și aș vrea să vă spun un lucru concret. Mi s-a părut că aveți un ton ceva mai optimist în, când ați vorbit despre IFI decât despre Peace 4. Aș vrea să vă întreb care considerați că sunt perspectivele pentru Peace 4. Mulțumesc, Barbara. Sean are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Barbara a spus foarte multe lucruri și sunt 100% de acord cu ea. Venind din Irlanda de Nord, știe foarte bine ce se întâmplă acolo și Uh, știe ce s-a întâmplat în trecut, știe ce se întâmplă acum într-o perioadă care sperăm să fie mai bună. În al doilea rând, vreau să spun că e păcat că nu am discutat acest subiect în Parlament, pentru că a fost, ar fi fost o ocazie pentru ca Uniunea Europeană să își manifeste punctul de vedere. Uniunea Europeană este o mașinărie de relații publice Trebuie să fim deschiși față de critici și de observații. Dacă am întrebat, i-am întrebat pe cei din Irlanda și din Anglia cine finanțează procesul de pace și programele aferente, probabil că cei mai mulți ar spune că guvernul și Statele Unite. Mulți nici nu știu că Uniunea Europeană a finanțat acest program și mulți nu știu că Uniunea Europeană este cel mai mare donator. Este important să profităm de toate șansele pe care le avem, toate ocaziile pentru a, a face aceste lucruri cunoscute acasă. Ca raportor vreau să spun că trebuie să recunoaștem meritele celor ca Barbara de Brown, Johnny Adams și Arthur McGuinness și ale altora, foști membri ai Parlamentului pentru că nu pentru că aceștia sunt oameni care au riscat de dragul păcii. Probabil că au îndepărtat o minoritate care a rămas acolo și a rămas periculoasă. Probabil că nu s-au recunoscut uh, suficient meritele conducere și în Trebuie să le mulțumim celor de acolo pentru eforturi. Uh, cineva care a fost multă vreme considerat dușmanul uh, naționaliștilor și catolicilor, însă lucrurile s-au schimbat și Uniunea Europeană trebuie a avut o contribuție importantă. Am fost pe 6 noiembrie în Irlanda de Nord am văzut mai multe proiecte în Belfast și uh, pentru prima dată am fost într-o regiune apropiată de graniță, pentru că până de curând această zonă era foarte periculoasă. Acolo, în Orange Hall, am fost acum primiți de consilierii de pe partea cealaltă a graniței. Și lucrurile acestea se răspândesc. Uh, există o colaborare între școlile catolice și cele protestante, ceea ce arată cât de mult, uh, ce progrese importante s-au înregistrat. Aș vrea să spun că mai sunt încă conflicte, mai sunt încă schimburi de focuri. Însă, cu cât durează mai mult pacea, cu cât scad șansele să ne întoarcem la vremurile de război, mai ales în această perioadă de criză economică în care sunt mulți tineri șomeri. Aceștia vor fi țintele celor care încă mai uh, au gânduri de violență. De aceea este important să continuăm cu orice preț procesul de pace măcar câțiva ani, acesta reprezentând un succes extraordinar al Uniunii Europene care nu trebuie să se oprească aici. Vrem aș vrea ca Uniunea Europeană să, să-și ceară dreptul și să facă lumea să știe ce eforturi a făcut, pentru că aceste lucruri nu sunt cunoscute. Mulțumesc foarte mult. James Nicholson, please. James Nicholson. Mulțumesc, uh, Vreau să mă alătur uh, <clears throat> celorlalți care v-au uh, mulțumit pentru acest uh, proiect. Doamna Lindemann se refera la vizita domnului Barroso în Irlanda de Nord. Este singura vizită a unui oficial european acolo în care nu s-a organizat o întâlnire cu parlamentarii uh, acest lucru nu este în regulă și noi nu am fost consultați. Dar nu vreau să insist. Uh, ascultând pe domnul Kelly, uh, am putea rămâne cu impresia că Ian Paisley și Jerry s au fost uh, singuri implicați, dar să nu uităm pe Jacques Delors. Pentru că în 94 Paisley și cu mine am fost în biroul lui Jacques Delors și am Uh, promovat acest uh, proiect. Acest proiect a pornit de jos uh, și nu de sus în jos și a fost menit pentru uh, asistarea populației. Nu cred că această forță de intervenție a reușit să facă ceea ce uh, se dorea. Există încă foarte multe probleme cu punerea în aplicare și cu calendarul acestor măsuri. E vorba de ani de zile și trebuie consultate organismele transfrontaliere dacă vrem să vedem cum se pun în aplicare, în aplicare aceste măsuri, cât de mare este birocrația și cât de complicate sunt problemele cu care se confruntă cei responsabili punerea în aplicare am uh, luat legătura cu organizațiile de femei din uh, Irlanda de Nord, care sunt nemulțumite că nu sunt ascultate în contextul acestui uh, program pentru pace. A existat propunerea de a investi 20 de Uh, milioane uh, din, acești, uh, din banii alocați acestui proiect pentru construcția unei închisori. Eu mă opun, asta nu este o măsură de jos în sus, ci de sus în jos. Banii nu sunt meniți pentru astfel de proiecte. Deci îmi pun întrebarea dacă într-adevăr programul funcționează. Și a spune că nu e problema nu este că nu vorbim unii cu alții. Eu provin dintr-o comunitate rurală unde ne ajutăm, ne vorbim chiar și atunci când situația a fost foarte dificilă în Irlanda de Nord, comunicarea a continuat. Sigur că trebuie să ajutăm oamenii din Irlanda de Nord, dar mai sunt încă multe de făcut. Trebuie să spun, și nu știu dacă Barbara va dori să preia această idee, soluția nu știu dacă se află la Bruxelles sau în uh, Irlanda de Nord sau la organismul de implementare, dar se pare că există mari probleme cu punerea în aplicare a măsurilor. Cu Barba m-am întâlnit uh, împreună cu Barbara m-am întâlnit acum câteva săptămâni cu ministrul de finanțe. O întâlnire uh, care ne-a speriat pentru că uh, ministrul părea să nu aibă idee de unde provin problemele financiare. În acest uh, stadiu trebuie să revizuim măsurile și nu să ne batem uh, unii pe alții pe spate pentru ce uh, treabă grozavă facem. Pentru că la fața locului oamenii nu cred că noi facem o treabă bună. Sean Kelly spunea că nu ne promovăm destul. Eu vă spun că în Irlanda de Nord oamenii știu că Europa a fost benefică că a ajutat Irlanda de Nord în uh, vremuri de restriște. Însă știe și că uh, Europa uh, nu s-a implicat în diferendele locale. Dar trebuie să vedem care sunt problemele, de ce există atâta birocrație, de ce durează până la 2 ani pentru finalizarea unor proiecte. Termenele astea sunt inacceptabile și poziția mea ar fi că trebuie să punem aceste uh, întrebări și Comisia trebuie să-și asume acest rol. Dacă e vorba să vorbim despre un, un program uh, PIS uh, 4, PACE 4, trebuie să vedem despre ce vorbim, pentru că este o, o lipsă de decizie politică la nivelul executivului acolo. Nu au fost implicați parlamentarii. Și aș face apel la noastră, doamnă președinte, la comisie uh, mergeți acolo și nu, uh, dacă vreți, nu luați în seamă ceea ce vă spun eu, dar mergeți și vorbiți cu oamenii de la fața locului. Mergeți și vorbiți cu toate grupurile care au nevoie de ajutor și vedeți ce puteți face pentru uh, ei pentru că trebuie făcută o evaluare reală a direcției în care ne îndreptăm. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, sigur că aveți dreptul să ne împărtășiți sentimentele dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă spun că mi-aduc aminte că s-au portat discuții nenumărate în uh, biroul meu uh, la Belfast, la fața locului uh, Um, acolo unde se implementau proiecte de uh, menținere a păcii. Cred că cooperarea a fost uh, foarte clar una uh, de jos în sus și una foarte importantă nu am încheiat, desigur, înțeleg acest lucru, nu uh, s-a încheiat acest proces și Uniunea Europeană trebuie să-și arate în continuare interesul și că reprezentanții ai comisiei noastre trebuie să meargă la fața locului pentru a vedea ce mai este de făcut. Înainte de a-i da cuvântul lui Pat uh, Gallagher, aș vrea să uh, întreb dacă doamna Dodds este aici pentru că a cerut cuvântul. Nu? Uh, atunci, uh, Pat Gallagher. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Lendeman pentru această uh, trecere în revistă a situației. Fondul Internațional pentru Irlanda, înființat în 85, a jucat un rol foarte important în procesul de pace, creând în jur de 35.000 de uh, locuri de muncă, au fost mii de uh, proiecte finanțate de Europa. Toate acestea au uh, dus la o sporire a finanțării din alte surse pentru Irlanda. Mi-am duc aminte de vremea în care uh, s-a anunțat încetarea focului. În acea seară s-a spus că Europa va răspunde acestei măsuri într-un mod foarte uh, pragmatic. Singura măsură imediată care putea fi uh, luată în acel moment, Pat Flanders era comisar în acel moment a fost să se pună la dispoziție mai mulți bani. Și asta a dus la uh, actul de pace și reconciliere la, semnat la Belfast. Îmi aduc aminte de cei care au participat atunci la ceremonie. Au fost și parlamentari uh, irlandezi și cred că și predecesorul uh, dumneavoastră se afla printre cei prezenți. Acel document a stabilit anumite obiective pe care încă le urmărim, dar oamenii din ambele părți ale comunității și de ambele părți ale graniței uh, lucrează împreună. Eu provin din ceea ce numim Alaska Irlandei, undeva între uh, Irlanda de Nord și Atlantic avem o graniță de 5 km cu sudul Irlandei. Suntem, uh, din punct de vedere geografic, în nord, dar din punct de vedere politic, în sud. Și uh, eu credeam, am crezut, copil fiind, multă vreme că capitala Irlandei este Derry, pentru că era cel mai apropiat oraș mare. ținuturile de graniță primeau uh, mai mulți uh, bani pentru că aveau de suferit din punct de vedere comercial, nu atât uh, de mult din punct de vedere umanitar. Aceste ținuturi au beneficiat de fonduri importante din Fondul Internațional pentru Irlanda și acești bani au fost folosiți uh, conform unei abordări de jos în sus. Oamenii din ambele comunități și de ambele părți ale uh, graniței au uh, beneficiat prin intermediul diversor, diverselor proiecte de bani din Fondul Internațional pentru Irlanda. Sunt foarte mulțumit că am auzit aici comisarul spunând că există posibilitatea, pentru că eu n-am fost de acord ca Fondul Internațional pentru uh, Irlanda să își încheie activitatea în 2010. Pe mine mă, mă bucură foarte mult, spuneam că există posibilitatea de a continua această activitate a fondului, oricât ar fi ea de limitată sau de concentrată până în 2013. Sigur că până atunci sper ca perspectivele financiare să se schimbe și sper ca beneficiile să se înmulțească în urma uh, investirii cu chipzuința acestor fonduri. Sper că veți uh, discuta despre aceste proiecte finanțate cu uh, toți uh, parlamentarii care provin din regiune. S-au recunoscut meritele unui număr de oameni și trebuie să ne amintim aici uh, și de uh, reprezentanții sindicatelor, ai uh, partidelor politice. Nu e vorba numai de lideri, de lideri aici, e vorba de uh, toată lumea de la Londra, de la Belfast, de Uniunea Europeană, care reprezintă principalul contributor la Fondul Internațional pentru Irlanda, e principalul donator și sper că Uniunea Europeană poate recomanda uh, fonduri uh, suplimentare până în 2013. Sper că Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă, Australia și Marea Britanie și Irlanda să contribuie la rândul lor la acest uh, fond pentru că programul PIS 4 este esențial pentru oamenii de la fața locului. Sigur, e adevărat că se lansează proiecte Și uneori se creează impresia că acestea provin doar de la Londra sau de la Dublin, dar e foarte important ca și parlamentarii europeni să se recunoască meritele Uniunii Europene și singurul mod în care se poate face acest lucru este prin prezența parlamentarilor europeni. Vreau să vă mulțumesc și noastră personal, doamnă președinte, pentru timpul alocat în cadrul acestei comisii, um, acestei probleme cu care va, uh, în care v-ați implicat uh, foarte mult și sper să vă uh, uh implicați uh, în continuare. Sean doia să ia din nou cuvântul. Uh, da, nu sunt în dezacord cu colegul meu. Vreau doar să menționez că conducerile ambelor părți merită să fie uh, lăudate pentru eforturile în uh, obținerea acestei păci. Fără eforturile lor uh, nu ar fi fost posibil așa ceva. Jacques Delors a spus și el că poate Uniunea Europeană nu a uh, Uniunii Europene nu i-a fost uh, recunoscut meritul și că cei de la fața uh, locului, cei din uh, Irlanda și Marea Britanie, dacă sunt întrebați, vor răspunde că Statele Unite sunt uh, cel mai mare contributor. Insist și eu pe necesitatea prezenței europarlamentarilor irlandezi, pentru că atunci când ei lipsesc, Uniunea nu este reprezentată am uh, menționat uh, prezența lui Ian Paisley în uh, Parlamentul European, dar toți parlamentarii europeni trebuie lăudați pentru că au realizat ceva ca parte a Uniunii Europene în general. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte și aș vrea să o rog pe doamna Lindesman dacă dorește să răspundă la comentariile exprimate aici. First of all, I would like to thank all the speakers for the interest they have in, in, in the work. The... Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor celor care au lăudat activitatea comisiei și care s-au implicat în uh, Fondul Internațional pentru Irlanda și în celălalt grup. Mai întâi, în ce privește lipsa de publicitate pe care și-o face Uniunea Europeană, suntem conștienți de asta și e greu să popularizăm uh, poveștile de succes – în special uh, în legătură cu ceea ce facem noi în programul de pace și uh, în contextul Fondului Internațional pentru Irlanda. Dar, în timpul zilelor deschise pe care le organizăm împreună cu Comisia pentru Regiuni, avem întotdeauna un atelier dedicat problemelor de pace. Iar acolo relatăm experiența pe care am obținut în aceste programe, oamenilor care probabil nu o cunosc. Și acolo vorbim și despre Irlanda și Irlanda de Nord. Încercăm să ajungem la un public mult mai larg din întregul teritoriu al Uniunii pentru a le arăta care este abordarea pe care noi am avut-o în vedere în programele de pace. Vrem să extindem bunele practici și, de exemplu, anul acesta am ținut atelierul împreună cu uh, Rotterdam și Malmen, două orașe care au contribuit cu prezentări și care au arătat uh, modul în care diferitele abordări pot ajuta comunitățile să se înțeleagă mai bine și să conviețuiască mai ușor împreună. Iată deci că la nivelul nostru încercăm să aducem veștile bune tuturor și să le prezentăm celor interesați uh, ceea ce am făcut noi în contextul păcii și care sunt bunele practici. Tot în uh, cadrul acelor zile deschise am avut un uh, fel de uh, grup la nivel înalt în care doamna Vasiliu, împreună cu reprezentanții UEFA, a spus cum putem să folosim sportul pentru a aduce împreună copii din comunități diferite și a construi pacea. Iată deci că încercăm să ajungem la cei de din afară pentru a le arăta ce facem. Sunt de acord însă că trebuie să facem mai multe. Mai ales, uh, într-adevăr, um, pentru a le transmite irlandezilor că Fondul Internațional pentru Irlanda nu este o inițiativă strict americană, ci mai degrabă comunitară. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană devine mai vizibilă în toate proiectele pe care le finanțează prin acest fond. În ce privește participarea deputaților uh, europeni la activitatea pe care o facem noi prin aceste programe, iau notă de faptul că deputații nu au fost invitați la vizita pe care a făcut-o domnul Barroso în Irlanda de Nord. Motivul este că domnul Barroso a luat această hotărâre în ultimul moment. Dumnealui se întorcea din SUA și a hotărât să aterizeze în Irlanda de Nord. Deci totul s-a întâmplat um, pe ultima 100 de metri. A fost foarte greu să organizăm uh, cum se cuvine această vizită. Dar am luat notă de preocuparea dumneavoastră și o voi transmite președintelui acelui grup de intervenție pentru Irlanda de Nord și o să vedem în ce măsură putem să îi implicăm și pe deputații europeni în activitățile pe care le întreprindem noi în acest grup. De asemenea, iau notă de problemele, problemele de punere în aplicare pe care le-ați menționat și de birocrație. Ce vedem noi din afară este că programele merg destul de bine. Cifrele de angajament și de uh, cheltuirea fondurilor sunt în grafic și înțelegem că aceste proiecte nu sunt uh, facile, e greu să le pui în aplicare, să le elaborezi, uh, să parcurgi etapele, însă pe noi ne satisface, ne mulțumește modul în care ele se desfășoară. Dar vom uh, lua legătura cu cei de acolo și vom vedea dacă au îngrijorări în legătură cu modul în care se aplică programele. S-a vorbit despre viitorul acestor două instrumente. Vor exista discuții, însă într-un context oarecum diferit. Când vom analiza Fondul Internațional pentru, Finland, pentru Irlanda, trebuie să recunoaștem, să știm că bugetul Uniunii Europene a prevăzut o contribuție doar până la finele acestui an. Analizăm posibilitatea de a veni cu contribuții suplimentare la acest fond în perspectiva financiară existentă, adică din 2011 uh, până în 2013. Știu că există un uh, interes renoit pentru, contribui, pentru continuarea acestui fond, iar acest lucru a fost uh, stimulat și de SUA, care dorește să continue. SUA nu a luat încă o hotărâre efectivă, se analizează această problemă, însă acest lucru a fost cel care a fost motivul pentru care Irlanda și Marea Britanie au cerut Uniunii Europene să își continue angajamentul financiar la acest fond. Însă să nu uităm că trebuie să putem găsi acești bani în perspectiva financiară existentă, bani în buget, pe de o parte, și apoi trebuie să prelungim cadrul de reglementare, care trebuie discutat aici și la Consiliu, înainte ca o continuare să fie posibilă. La programul pentru pace, contextul este oarecum diferit. Peace 3, programul anterior, va continua până la sfârșitul lui 2013, iar continuarea lui va fi hotărâtă mai departe în funcție de contextul financiar în care ne vom găsi atunci. Va trebui revizuită suma de bani alocată prin politica de coeziune. Vom vedea atunci dacă PIS 4 va mai putea să existe în cadrul pachetului financiar prevăzut de politica de coeziune. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Președinta, da, mulțumim foarte mult. Cu siguranță vom mai discuta despre, program, despre programul de pace în cadrul politicii de coeziune. Mulțumim foarte mult, doamnă Lindemans. O intervenție din sală? Da, mă bucură ce a spus uh, doamna Lindemans. Și uh, trebuie să spun că aici uh, s-au exprimat multe îndoieli pe care le-am constatat și eu pe teren. Sunteți de acord? E foarte bine că mergeți și vedeți uh, ce s-a făcut bine. Însă dacă vă îndoiți de criticile mele, atunci nu mergeți acolo unde v-au trimis cei de la Belfast. Nu mergeți la cei care v-au fost arătați și indicați. Eu zic să mergeți la organizațiile care se confruntă cu mari dificultăți în a obține sprijin financiar. Și cred că există o mare nevoie de o revizuire undeva la mijlocul perioadei a modului în care grupul de intervenție își desfășoară activitatea. Poate face mai mult, poate face ceva mai bine. Asta vreau să știu eu de la comisie. și nu vreau să mergeți la organismul de implementare să le cereți aprobarea dacă să faceți asta sau nu. Ei probabil că vor zice nu, nu avem nevoie. E mai bine să faceți o evaluare independentă, să vedeți dacă lucrurile merg bine sau nu. Asta e tot ce vă cer. Eu uh, nu vreau să fiu implicat personal. Sunt acolo alți deputați. Dar noi reprezentăm imaginea Uniunii Europene în Irlanda de Nord, nu Comisia Europeană. Pentru că ei, când se gândesc la Europa, se gândesc la parlamentarii lor aleși. Cu noi vorbesc, cu deputații. Așa că, vă rog, vă implor, mergeți înapoi la comisie, faceți evaluarea la mijlocul perioadei și vedeți unde sunt greșelile. Toată lumea face greșeli. Sunt primul care recunosc asta. Dar dacă sunt probleme, haideți să încercăm să le rezolvăm împreună. Mulțumim, James. Te luăm foarte în serios. O să vorbim cu Comisia și o să vedem cum putem să facem față acestei provocări. Acum însă încheiem uh, această ședință. Punctul 8 uh, a căzut, punctul 9 nu mai uh, poate fi discutat acum pentru că lipsesc oamenii necesari. Nu putem nici vota pentru că nu avem quorum. O să vă rog să încercați să-i găsiți pe ceilalți colegi care nu sunt prezenți ca să putem să votăm. Ne regăsim la ora 3. Mulțumim!